este extrem de importantă pentru noi și avem plăcerea de a avea alături de noi pe domnul Peter Russo. Raportul este extrem de oportun și interesant și ne prezintă inițiativele privind activitățile din domeniul VAMAL, misiunea din Irlanda pe care am făcut-o și noi s-a axat tocmai pe domeniul VAMAL și de asemenea se analizează viitoarele modificări ale pachetului legislativ privind vămile. Domnule Pieter Russo, vă rugăm să ne prezentați principalele aspecte din acest raport al Curții de Conturi. Thank you, Madam Chair. Signora Presidente, <coughs> signor Relatore, signori membri della Commissione del Mercato Interno e Protezione dei Consumatori, Innanzitutto vorrei ringraziarvi per l'interesse dimostrato per il nostro rapporto speciale. Quale membro responsabile sono lieto di fornirvi qui una sintesi. În calitate de membru responsabil am să vă prezint o sinteză a activităților noastre și a observațiilor care se regăsesc în raportul special intitulat Proceduri de import, carențele cadrului legislativ și operațiunile ineficiente care aduc atingere intereselor Uniunii Europene. În 2011, Uniunea Europeană va celebra 50-a aniversare a Uniunii Vamale. Uniunea Vamală presupune absența drepturilor de vamă la frontierele interne între statele membre și introducerea de drepturi de vamă comune pe importurile din statele terțe, chiar dacă frontierele interne au fost eliminate pentru a favoriza libera circulație a mărfurilor în interiorul pieței unice europene, mărfurile care provin din afara teritoriului vamal al Uniunii și care intră pe teritoriul statelor membre sunt supuse la controle vamale cu necesara plată a eventualelor taxe vamale înainte de a fi puse în liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene. Drepturile, eh, taxele vamale reprezintă o componentă importantă a resurselor proprii tradiționale ale Uniunii Europene, și reprezintă de asemenea o sursă semnificativă de încasări pentru bugetul european. În 2016, resursele proprii tradiționale reprezentau 14% din încasările Uniunii Europene, pentru o sumă totală de aproximativ 20 de miliarde de euro. Importatorii, de altfel, pot să aleagă să reducă sau să eludeze taxele vamale, subevaluând valoarea mărfurilor, declarând un fals uh, stat de origine sau integrând mărfurile la o categorie de produse care presupun drepturi de vamă inferioare sau o combinație de, aceste, de astfel de tehnici. Eludarea plaxelor, uh, taxelor vamale cresc decalajul între ce ar trebui să fie încasat și ce este încasat în realitate – Acest decalaj trebuie compensat de către statele membre cu sume considerabile. Și în ultimă instanță, contribuabilul european ajunge să plătească pentru asta. În raportul său special, Curtea a verificat dacă statele membre au definit într-adevăr proceduri riguroase pentru a proceda interesele financiare ale Uniunii Europene. Acest audit a fost efectuat pe baza unor propuneri făcute cu ocazia conferinței președinților de comisie parlamentară 2015. Această comisie a sugerat să se prevadă un audit pe programul VAN 2020, pe programul de lucru 2016 al curții, pe când Comisia INCO a propus un audit privind protecția intereselor financiare în lumina controlor vamale. Curtea a vizitat autoritățile vamale din cinci state membre, Spania, Italia, Polonia, România și Regatul Unit. Statele membre au fost alese în funcție de factori de risc. Cuantumul contribuției statului respectiv la bugetul Uniunii, uh, incidența cazelor de subevaluare în statul respectiv, număr de controle bazate pe audit în raportul tuturor controlelor a posteriorii. Apoi uh, au fost consultate serviciile Comisiei. Centrul de Comandă și Cercetare, Direcția Generală pentru Fiscalitatea Unii Vamale, Direcția Generală pentru Bugete, Oficiul European pentru Lupta Antifraudă, OLAF, și de asemenea Organizația Mondială a Vămilor. Curtea a luat notă de faptul că în sistemul actual importanța drepturilor vamale este deosebită pentru veniturile proprii ale instituțiilor europene și al bugetului european. Până acum nu s-au făcut astfel de evaluări. Parlamentul a cerut Comisiei să adune date valabile privind decalajele referitoare la plata taxelor vamale. Comisia nu a răspuns la această solicitare privind acest decalaj vamal. Este important să se estimeze acest decalaj pentru a se putea efectua controle vamale mai bine țintite. Curtea de asemenea la notă de faptul că statele membre sunt descurajate de la efectuarea de controle. De altfel, Comisia poate să tragă la răspundere un stat membru dacă se comit erori financiare și atunci erori de analiză. Și atunci statele membre, pentru a nu se spune acest risc, nu efectuează controle vamale ca să nu se înregistreze greșeli. Apoi, uh, lipsa unui sistem informatic transeuropean încetinește de asemenea mult aceste activități. Programe precum Customs și Acul au promovat uh, și au stimulat schimbul de informații între statele membre, dar nu au fost suficient de, de eficiente pentru a se asigura că toate administrațiile vamale practic funcționează ca una singură într-o adevărată Uniune Vamală. Curtea de asemenea a notat că dacă lipsește o abordare uniformă în materie de controle la nivelul statelor membre, atunci încasările pot fi estimări. Asta poate să stimuleze acel custom shopping, și anume dacă controlele se efectuează în mod diferit, importatorii preferă anumite state altora, unde pot scăpa mai ușor. Acest lucru este deosebit de evident în cazul controlelor privind subevaluarea produselor textile și încălțăminte care provin din China. Statele membre care nu fac controle la debarcare atrag un volum foarte mare de trafic în daun altor state membre. Pierderile potențiale în materie de taxe vamale și TVA cauzate din subevaluarea produselor textile și de încălțăminte importante în Regatul Unit din China reprezintă aproximativ 2 miliarde de euro pentru perioada 2013-2016. Analiza controlelor vamale a dezvăluit și alte ineficiențe. Abordări diferite în ceea ce privește gestionarea chestiunilor cum ar fi subevaluarea mărfilor, descrierea eronată a originii și clasificarea eronată a produselor. Și de asemenea când e vorba de aplicarea sancțiunilor vamale. Adevărata origine a mărfurilor poate fi de asemenea modificată printr-o transbordare frauduloasă într-un stat în care mărfurile sunt stocate temporar și apoi, într-o etapă ulterioară, expediate spre estul Europei cu documente însoțitoare false. Acest lucru s-a identificat în cazul a două companii care oferă în mod explicit astfel de servicii de transbordare frauduloasă. Sub anumită valoare, mărfurile importate nu fac obiectul taxelor de vame. Sunt produsele de mică valoare. Curtea a notat că insuficiența controlelor în acest domeniu poate duce la o plată insuficientă a drepturilor vamale pentru produse achiziționate online din state terțe. Constatările noastre după vizita în Regatul Unit ne arată că asistăm la o subevaluare masivă a produselor importate din uh, extremul Orient și tot mai mult din Statele Unite. Vorbim de prețuri între 10 și 100% mai mici decât valoarea reală a mărfurilor respective. În acest uh, caz am identificat carențe normative dar și o insuficiență a controlelor vamale efectuate de statele membre, ceea ce aduce atingere intereselor financiare ale statelor membre, cele Uniunii Europene. S-au făcut recomandări către Comisie și către statele membre. Pentru a întări cadrul normativ și aplicarea acestuia, Curtea recomandă Comisiei să formuleze estimări periodice a decalajului în casări de taxe vamale și să-l utilizeze pentru a crea obiective operaționale pentru a întări baza de date la nivel național, inclusiv când e vorba de revizuirea cuantumurilor taxelor vamale. Aceste măsuri ar trebui să îmbunătățească sistemele informatice paneuropene pentru a facilita schimbul de informații pentru a asigura o funcționare într-adevăr uniformă la nivelul statelor membre pentru ca, de exemplu, mențiunea expeditor să fie obligatorie în declarațiile vamale. Am recomandat de asemenea să se ia măsuri folosind metoda unor filtre de control bazate pe estimarea factorilor de risc, pe introducerea de sisteme informatice, controle menite a bloca sau a verifica cererile de import uh, care cer exonerarea de la controlul vamal a mărfurilor peste 500 de euro, crearea de planuri de investigație pentru a combate abuzurile constatate în cazul comerțului online. Aș încheia, doamnelor și domnilor, spunând că recomandările prezentate astăzi vor întări Uniunea Vamală. Rămân la dispoziția dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult pentru această informare privind insuficiența uh, insuficienta pune în aplicare a codului VAMAL și acum le dau cuvântul colegilor Andreas Schwab, PPE. Mulțumesc mult, uh, doamnă președintă, mulțumesc, domnule Ruso, pentru prezentarea noastră. Știți că avem o relație foarte bună cu Curtea de Conturi. Nu doar pentru că fostul nostru coleg, domnul Lini, este un coleg cu dumneavoastră acum. Vă mulțumesc pentru, pentru prezentarea noastră. N-am să insist foarte mult pe conținutul raportului. E un raport care ne este de mare ajutor pentru că în comisia noastră, deja în câteva rânduri, noi am încercat să arătăm că Uniunea Vamală a luat decizii importante menite a-și îmbunătăți propria funcționare, însă, din păcate, statele membre nu le-au pus în aplicare. E o situație greu de acceptat, pentru că de ani de zile așteptăm și așteptăm. Am fost la întâlniri repetate, am votat un cod vamal modernizat, care până la urmă a eșuat, apoi am tot votat codul vamal al Uniunii, și mi se spune că nu prea există șanse ca ceea ce a spus dumneavoastră aici să fie gata la momentul la care ar trebui să intre în vigoare noul cod vamal al Uniunii. Spuneați că sistemele digitale pe care statele membre sunt obligate să le instaleze încă nu sunt funcționale, n-au fost nici măcar achiziționate încă, așa că nu prea sunt șanse că acestea vor deveni funcționale foarte repede. Și atunci, vreau să vă întreb, ce părere aveți despre nivelul de pregătire a statelor membre și a sistemelor tehnice din statele membre pentru momentul în care codul vamal al Uniunii intră în vigoare. Ați făcut câteva comentarii, dar aș dori clarificări suplimentare. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Andreas, și acum uh, Nicola Danti din partea Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc uh, invitatului nostru pentru prezentare și îi mulțumesc și mai mult pentru munca pe care a depus-o Curtea de Conturi. Raportul Olaf ne arată foarte clar care este situația. Credem că avem o piață unică, credem în aranjamente corecte de liber schimb cu relații internaționale cu reguli clare și însă trebuie ca aceste reguli să fie respectate. Dacă ne uităm la uh, imaginea totală, uh, există verificări insuficiente, produse contrafăcute care intră în interiorul Uniunii și până la urmă este vorba de resursele uh, cetățenilor care sunt pierdute datorită acestor uh, practici neloiale. Deci, uh, credem că Parlamentul și Consiliul trebuie să acționeze pentru că, cu toate că Parlamentul a adoptat legislația pentru a acționa, aceasta a fost blocată la Consiliu. Acolo unde trebuie să ne asigurăm că există un uh, sistem de supraveghere a pieței comunitar și dacă statele membre nu efectuează verificările necesare pentru a proteja piața uh, internă de aceste încălcări, atunci să putem acționa v-ați referit la subevaluări, în aceste evaluări, uh, clasificări uh, eronate pentru a plăti mai puține taxe vamale. Ne-ați dat mai multe exemple în acest sens și trebuie să ne asigurăm că există o răspundere, că cineva este tras la răspundere pentru aceste practici ilicite. Poate și noi, coordonatorii, ar trebui să vedem uh, aspectul uh, să tratăm aspectul vamal mai în detaliu în viitor. Poate nu este o temă extrem de atrăgătoare, însă Poate ar trebui să punem accentul mai mult pe aceste probleme în uh, discuțiile noastre între coordonatori. Catherine Styler, mulțumesc și uh, salut uh, un grup de vizit- vizitatori de la Universitatea Tehnică din Kiel, care vizitează pe Andreas Schwab. Catherine, Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Este um, uh, o prezentare extrem de actuală. Sunt uh, perfect de acord cu actualizarea sistemelor IT. Uh, de la început, uh, de când am venit în Parlament, aud despre sistemele <clears throat> învechite, informatizate de la VAM. Eh, ați spus că mai puține controle atras, atrag mai multe importuri și uh, raportul Olaf în legătură cu textilele și încălțămintea din China, care s-a, uh, a fost într-o cifră de 2 miliarde de euro în doar 2 ani. în viitor, atunci când Uniunea, uh, Regatul Unit va părăsi uh, Uniunea Europeană, ce va însemna acest lucru în ceea ce privește verificările vamale? Am pierdut 2 miliarde pentru economia europeană, ceea ce este regretabil. Și o, a apărut o relatare în presa scoțiană în această săptămână în legătură cu un produs introdus pe piață un produs magnetic pentru uh, copii care avea de 10 ori cantitatea permisă de arsenic. Și această jucărie avea de 10 ori peste limita permisă de arsenic și fusese vândută de uh, Amazon și de Groupon. Însă s-ar putea ca această jucărie să fie disponibilă peste tot în Uniunea Europeană și să pericliteze sănătatea copiilor. Este vorba de un Deci este vorba de un produs care a fost interzis în Regatul Unit, dar acest produs poate să fie pus pe piață în întreaga Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că toate aceste reguli sunt implementate în mod corect și vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Mulțumim, Catherine. În uh, poziția mea îi mulțumesc uh, domnului Russo pentru raportul său. Susțin cele spuse de colegi uh, în momentul de față este vorba de sute de mii de produse pe zi care vin din China, care nu sunt impozitate cu TVA, nu sunt Eh, impozitate cu taxe vamale și se, eh, aceste firme se clasifică ca și pla- platforme, deci nu se consideră supuse TVA sau altor taxe vamale. Așadar, mi se pare că este destul de urgent o țară cum ar fi Suedia încearcă să controleze lucrurile, însă cu o creștere exponențială într-un timp atât de scurt, o, un uh, produs care costă de 10 ori mai puțin decât pe piață, ajung să aibă un impact devastator asupra economiei. Îi dau cuvântul acum domnului Ruso pentru a răspunde la întrebări și comentarii și după aceea dau cuvântul Comisiei pentru a ne uh, informa în legătură cu aceste aspecte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, uh, pentru întrebările interesante legate de raportul nostru și, bineînțeles, pentru aceste întrebări care au uh, mers exact în uh, inima problemei. Și în legătură cu aceste uh, um, jucării periculoase din China, pentru că există uh, probe că anumite Trebuie să avem în vedere că un, o marfă în vamă nu înseamnă doar un interes financiar, un venit sau pierderea unui venit la, de la bugetul Uniunii, ci poate să fie și un pericol pentru sănătatea publică acest, această dimensiune a verificărilor vamale trebuie să fie avută în vedere și din păcate, în momentul de față, chiar și terorismul reprezintă o, un pericol pentru că vămile au devenit un uh, element foarte important în uh, identificarea și efect, și prevenirea acestei uh, primejdii publice. Uh, trecând la celelalte întrebări care au fost puse, într-adevăr, pe, bun, pe bună dreptate, pe dumneavoastră vă interesează uh, codul VAMAL și implementarea sa. Nu știu dacă este o problemă sistematică. Acum avem Uniune Vamală, ceea ce înseamnă, după cum am încercat să prezint, că administrațiile vamale din statele membre ar trebui să acționeze ca o singură administrație, însă realitatea este diferită pentru că codul vamal, până la urmă, este un instrument important, dar este mai degrabă un cadru în timp ce implementarea și aplicarea procedurilor rămân competența administrațiilor naționale. Deci, înseamnă că în fiecare stat membru constatăm anumite interpretări, anumite abordări eh, diferite de a eh, aplica aceleași reguli generale cu consecința că cu consecințele pe care vi le-am prezentat în eh, raport. Mm, consecința pentru Regatul Unit a fost că anumite audituri și verificări probabil că nu au fost complet satisfăcătoare și au dus la uh, alegerea importatorilor din uh, Est, uh, din Asia de Est, China și așa mai departe, să uh, invadeze piața cu aceste bunuri ceea ce a dus la um, pierderi foarte mari pentru bugetul european. Probabil că acum calea înainte este de a avea o coordonare mai mare și un schimb de informații și o omogenizare mai mare între administrațiile vamale naționale și să implementăm codul vamal, dar chiar și cu această cooperare administrativă prin uh, programele europene care sunt menite să atingă exact acest obiectiv. Și Comisia trebuie în primul rând să monitorizeze această procedură, să financeze mai bine și mai eficient acest uh, tip de schimburi și de coordonări. În legătură cu Întrebarea specifică legată de consecințele Brexitului. Nu vă pot da un răspuns pentru că toate problemele legate de Brexit în momentul actual sunt de natură mai degrabă politică, deci rolul auditorului public nu este de a se pronunța și nici măcar nu avem dreptul de a interveni în aceste dezbateri. Este imposibil oricum să prevedem care va fi poziția Regatului Unit după ieșirea din Uniunea Europeană. Doamnă președinte, Poate, aș, dacă îmi permiteți, aș dori să-i dau cuvântul domnului Sole, care a fost uh, șeful de echipă pentru acest raport. Poate el dorește să adauge câteva amănunte la cele deja prezentate. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește întârzierile potențiale, acestea există datorită lipsei de finanțare din partea statelor membre. Acest lucru a fost recunoscut de către Comisie că va exista o întârziere în implementarea codului comun al vămilor până în 2025 și de aceea s-a propus, de aceea propunem să se crească finanțarea pentru infrastructură și prin programul care să va urma și de asemenea să susținem autoritățile vamale printr-o evaluare a ratei de colecție a acestor taxe vamale pentru a evita întârzieri suplimentare în implementarea codului vamal comun. În legătură cu verificările suficiente, există o concurență neloială între cei care plătesc taxele vamale și cei care sunt în măsură să evite aceste plăți, ceea ce, bineînțeles, distorsionează mediul concurențial din piața unică. În ceea ce privește Brexit, bineînțeles, după Brexit situația va fi rezolvată pentru că am identificat o serie de probleme în Regatul Unit, în, în trecut se putea găsi veriga cea mai slabă din lanț. Uh, o verigă slabă a fost și portul Amsterdam din Olanda și chiar și după Brexit mm, cei care încearcă să eludeze taxele vamare vor reuși să găsească veriga cea mai slabă și punctul de intrare cel mai propice. În ceea ce privește produsele periculoase, în aliniatul 76b din raport, vedeți că există o uh, lipsă de restricții în legătură cu Regatul Unit, pentru că Regatul Unit nu aplică uh, Ehm, regulamentele TARIC ei eh, aplică în continuare TARIC 1 și nu care se referă la aceste produse periculoase. Raportul nostru evidențiază acest lucru și poate ehm, aceasta este o consecință a acestui fapt. Vă mulțumesc. Acum Dau cuvântul Comisiei Europene, domnului Philip Kermont, director la Direcția Generală Tax Sud. Sunt sigur că ne va spune cum va da curs Comisia recomandărilor Curții de Conturi. În ceea ce privește acest audit, acesta vine la momentul cel mai uh, oportun în procesul de modernizare și uh, simplificare a legislației vamale. Ne amintește importanța aplicării corecte a regulilor vamale. Putem să avem instrumente bune, dar acestea trebuie să fie și folosite. Statele membre sunt uh, cele responsabile pentru uh, controlele vamale și bineînțeles că administrațiile vamale naționale sunt cele care uh, sunt responsabile în primul rând. Codul vamal comun are ca intenție nu doar simplificarea proceselor, ci și consolidarea acestora prin armonizarea condițiilor legate de autorizări, dar și să consolideze proces, procedurile care Uh, țin de procedurile de control, proceduri uh, care sunt bazate pe gestiunea riscului, um, foarte importante în funcție de volumul comercial și de capacitatea vămilor, de incapacitatea lor de a controla fiecare um, obiect Aici trebuie să existe o uh, evaluare a riscului și un echilibru între capacități și uh, inspecții. Comisia pune prioritate pe transferul acestor uh, taxe vamale către Uniunea Europeană și arată care au fost rezultatele anchetei OLAF. Sunt aici uh, cu uh, colegii de la Direcția Bugete și de la OLAF. Suntem încurajați de o serie de mesaje pozitive care apar eh, din raportul Curții de Conturi, în special în legătură cu progresele înregistrate în legătură cu aplicarea uniformă a legislației vamale și, de asemenea, în special în legătură cu tarifele. Însă, nu ne complacem, ă, recunoaștem că mai este mult de lucru și dacă îmi permiteți, domnule președinte, voi ă, parcurge poziția Comisiei în legătură cu aceste recomandări și alocarea acestor diverselor servicii. În primul rând, ă, această diferențiere vamală între sistemele vamale. Comisia nu accepte aceste calcule pentru că uh, aceste calcule sunt făcute în momentul colectării uh, taxelor vamale și nu uh, constituie o bază corespunzătoare. Însă reprezentanții Comisiei au deschis noi discuții cu colegii de la Centrul Comun de Cercetare pentru a vedea dacă nu se poate face ceva pentru a îmbunătăți mai bine colectarea datelor. În ceea ce privește a doua recomandare în legătură cu susținere financiară pentru administrațiile naționale, suntem într-un proces detaliat de evaluare a opțiunilor printr-un uh, studiu de evaluare de impact care va uh, da informații în legătură cu programele din noul CVM. Recomandările au uh, menționat deja importanța sistemelor IT, sistemelor informatice în domeniul VAMAL. Credem fără îndoială că aceste sisteme sunt un, o parte esențială a abordării de control care este bazată pe armonizarea legislației de bază. Comisia acceptă în parte această recomandare pentru că în acest moment nu, însă în acest moment nu se poate angaja la, uh, la nimic uh, specific în contextul CFM, însă această finanțare trebuie să fie rezolvată. A patra recomandare este de o natură mai tehnică, în legătură, este legată de natura specifică a declarației de export și această um, Recomandare o adoptăm pe deplin. cincea recomandare a fost preluată și de colegii de la OLAF, însă cred că disponibilitatea de a merge mai departe pentru a conlucra cu partenerii noștri există. A șasea recomandare este una pe care îi dăm curs în momentul în care vom avea suficiente date pentru a acționa, o vom face. După aceea mai persistă o problemă uh, cronică. Trebuie să, țim, trebuie să ținem cont de echilibru între facilitatea comercială și uh, riscurile pe care le-a demonstrat uh, foarte bine Curtea de Conturi în raportul său. Recomandarea 7 este una care uh, impune corecții financiare din 2021 încolo. Noi considerăm că există deja un sistem uh, de aplicare a dobânzilor pentru plăți întârziate care um, acordă o bază suficientă pentru a stimula statele membre să facă ceea ce este necesar. A opta și ultima recomandare uh, are trei puncte. Unul în legătură cu elemente suplimentare mm, de date. Aici avem o abordare precaută. Am lucrat foarte mult pentru a defini elementele de informații și de date cu statele membre. Înțelegem că avem o nevoie de o abordare mai globală pentru a ajunge la simplificarea vamală și în momentul de față nu putem să acționăm uh, spre introducerea încă unor puncte legate de date înainte de a uh, avea o evaluare uh, holistică a întregii probleme. Unul dintre aspectele filozofiei de control este că operatorii autorizați sunt Uh, parteneri de încredere pentru administrații care uh, permite administrațiilor să se concentreze pe cei uh, care sunt potențiali comercianți liciți. A doua parte a recomandării, din nou, vizează procedura 42 pentru că dumneavoastră, președin, doamnă președinte, ați menționat preocuparea din Suedia în legătură cu volumul de mărfuri. Comisia dă, acordă prioritate în momentul actual unui follow-up în legătură cu problemele legate de comerț electronic. Avem și o propunere legată de TVA care va permite un mini ghișeu unic pentru a controla aceste volume care intră. Este însă un domeniu care va avea nevoie de mai multă atenție în următoarele luni și următorii ani și noi suntem angajați în acest sens. Acest lucru, același lucru se leagă și de ultima parte a recomandării legate de abuzul mă, ă, acest, de mărfuri cu valoare scăzută ce se poate face acum în legătură cu cele mai bune practici uh, în fiecare stat membru uh, ar fi o soluție pe termen scurt. Vă mulțumesc. că uh, Acest aport este o contribuție foarte importantă, importantă în legătură cu funcționarea Uniunii Vamale. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru aceste răspunsuri foarte detaliate la recomandările Curții de Conturi. Acum îi dau cuvântul domnului Ruso pentru o intervenție finală în această dezbatere. Uh, mulțumesc, doamnă președintă. Foarte rapid. Vreau să mulțumesc din nou atât dumneavoastră cât și comisiei dumneavoastră pentru interesul arătat acestui raport. Uh, asta mi arată și este evident că raportul a stimulat o dezbatere interesantă care a intrat în profunzimea lucrurilor. Iau notă totodată cu mulțumire de poziția reprezentantului Comisiei, pentru că mi se pare că, dincolo de, câte, de unele observații generale, cum ar fi diferențele uh, vamale, uh, um, trebuie să apreciez intenția Comisiei de a merge dincolo de definiția teoretică generală. Notez de asemenea și ideea privind uh, posibilă exercitare de către Comisia rolului său de a veni cu propuneri în procedura legislativă. Uh, și am luat notă și de punctele tehnice, împreună cu ideea generală că Comisia uh, acceptă raportul nostru, uh, urmând să meargă în sensul integrării și armonizării um, administrațiilor vamale naționale. Mulțumesc frumos, așadar, doamnă președintă. Mulțumesc, domnule Ruso, și mulțumim Curții de Conturi privind uh, uh pentru raportul uh, special legat de uh, implementarea ineficientă a dispozițiilor vabale și impactul său asupra Uniunii Europene. Să trecem acum la vot. Dragi colegi, are toată lumea cartelele de vot. Okay, does everybody have the voting card? Așadar, are toată lumea listele și cartelele de vot? Începem cu raportul privind contractele pentru uh, vânzări de bunuri online și la distanță. Raportor Pascal Arimu, uh, votăm atât raportul cât și mandatul. Pascal, dorești să intervii înainte? Ja, Frau Präsidentin, ähm, Ich würde gerne vielleicht einleiten. Mulțumesc, doamnă președintă. O să spun încă de la început că am lucrat la această propunere de directivă de 2 ani și jumătate încoace. Iar astăzi suntem la sfârșitul primului capitol, poate. Și am parcurs aceleași etape ca și în cadrul secțiunii digitale, iar acolo experiența a fost una pozitivă în cadrul comisiei. Am cooperat foarte bine cu colegii inclusiv cu uh, Gerhard, uh, progresul a fost semnificativ, trialogul a progresat, uh, s-a încercat clarificarea lucrurilor atât pentru consumatori cât și pentru antreprenori, pentru mediul de afaceri, așadar, ceea ce este bine pentru piața unică digitală, precum și pentru fiecare consumator în parte care locuiește în Europa și sper că astăzi să putem ajunge la rezultatul potrivit. Pe masă avem un compromis bine echilibrat, între toate pozițiile și sper ca el să reunească sprijinul tuturor uh, grupurilor politice ale acestei instituții, astfel încât să avem un mandat solid pe baza căruia să ne putem susține punctul de vedere în discuțiile cu Consiliul și să ne asigurăm că lucrurile sunt altfel, astfel construite încât uh, să avem o majoritate solidă, ca și cu uh, dosarul uh, digital. Astfel am putea uh, merge liniștiți la negocierile în trialog. Negocierile cu toți partenerii au fost bune și mi s-a părut că am reușit ca amendamentele de compromis să conțină exact ceea ce a dorit toată lumea. Sper așadar că nu am uitat uh, mulțumirile pentru nimeni din cei care au participat și cu siguranță vreau să le reiterez. Mulțumesc, Pascal Arimon. Vă rog. Vreau și eu să iau cuvântul în mod excepțional ca să-i mulțumesc foarte frumos raportorului pentru toate eforturile sale. A durat foarte mult și a fost foarte dificil și trebuie să spun că modul în care a tratat Comisia lucrurile a îngreunat lucrurile pentru noi toți, iar eu, din partea grupului meu, am vrut să subliniez acest lucru. Parlamentul a încercat să umple golurile atunci când Comisia nu și-a făcut treaba așa cum trebuie, dar știm cu toții că uh, rezultatul nu a fost satisfăcător. Însă susțin raportorul în toată munca pe care a făcut-o. Mulțumesc! Mulțumesc, Lucy Anderson, uh, raportor din umbră din partea socialiștilor. Trecem acum la vot. Amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Dragi colegi, avem o listă de vot uh, unde trebuie să tot sărim de la o pagină la alta, acum la pagina 8, amendamentul de compromis 8. A găsit toată lumea? Bun. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum sărim la pagina 12 pentru amendamentul de compromis 8, 18. Uh, pentru, împotrivă, amendamentul de compromis 18. Așteptăm. Bun, compromisul 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul de compromis 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la amendamentul 265, la pagina 18, spune președinta, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm amendamentul 265. S-a deschis votul. Se pare că nu funcționează. Să încercăm din nou. Acum funcționează. Se respinge. 16 pentru, 20 împotrivă. Trecem acum la amendamentul de compromis 27. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 29. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 31, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 36 la pagina 22 spune președinta pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 39 la pagina 26, e toată lumea acolo, întreabă doamna președintă, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 42, pagina 28, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 43, pagina 29, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 359 de la pagina 33. 359 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 359, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem acum la Amendamentul de compromis 46 la pagina 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 50 la pagina 37 pentru, împotrivă, Votăm amendamentul de compromis 50 de la pagina 37. E toată lumea acolo? Da, înțeleg că nu corespund paginile, spune președinta. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis 51A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul de compromis 52. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 54. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 55 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 65. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Acum mergem la amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 1 la considerente pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul uh, de compromis 2 de la considerente pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 3 de la um, um, considerente pentru compromisul 3, spune președinta, 20 nu este supus la vot, deci pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 421. E toată lumea acolo? 421 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 421, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Iar acum trecem la Trecem la amendamentul 148. E toată lumea acolo? Pagina 62 pe lista de vot a PP-ului. 148. A găsit toată lumea 148? Bun. Atunci pentru Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. 148. S-a închis votul și să respingem. Prin urmare, trecem acum Votăm 149. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Iar acum trecem la 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la 158 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 198 Cine este pentru 198? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Se adoptă, se corectează președinta. Trecem acum la 201. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Acum votul final privind proiectul de raport, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări raportorului. Iar acum votăm imediat și mandatul pentru lansarea negocierilor interinstituționale prin vot electronic. S-a deschis votul. Două persoane nu au votat încă. S-a închis votul și se adoptă. Astfel uh, se încheie votul privind uh, contractele uh, pentru vânzarea de bunuri online și la distanță. Are cuvântul raportorul. Mulțumesc frumos, doamnă președintă. Vreau doar să spun colegilor că le sunt foarte recunoscător. Mai întâi sunt foarte recunoscător raportorilor din umbră, în special lui Lucy Anderson cu care am petrecut uh, mare parte din viață în ultimele săptămâni și luni, dar și celorlalți raportori din umbră, Caia, Denis, Marco. Vă mulțumesc tare mult! am putut să lucrăm întotdeauna foarte faptic, foarte țintit și mulțumesc și secretariatului de la IMCO pentru uh, munca de pregătire excelentă. Mulțumesc personalului tuturor grupurilor care au muncit din greu la acest dosar și și-au găsit întotdeauna timp pentru a se asigura că uh, să pun la punct lucrurile pe care le-am discutat. Uh, mulțumesc și Comisiei Europene și echipei mele care au lucrat constructiv la soluții alternative pentru noi și, uh, cum spuneam, nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc echipei mele care mi-a fost alături zi și noapte. Mulțumesc frumos! Este un mandat prin care vom încerca să convingem cât de bine putem și să negociem cu Consiliul cu cel mai bun rezultat posibil. Mulțumesc tare mult, a fost minunat. Mulțumim frumos raportorului. Trecem acum la votul privind stabilirea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, asistente și servicii de soluționare a problemelor. Raportor Madlene Miții, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc foarte mult. Acest raport este un mare pas înainte, menit a ajuta în termeni concreți pe cetățenii europeni și firmele europene atunci când e vorba de a accesa orice informații în legătură cu procedurile aplicate în alte state membre. Este unul dintre acele rapoarte legislative în contextul căruia cetățenii într-adevăr ajung să simtă direct contribuția Parlamentului uh, și avantajele pe care suntem practic chemați să le oferim. Știm cât de greu este pentru cetățeni și pentru companii să obțină informații din 28 de state membre, toate cu proceduri diferite, cu sisteme legislative diferite. Acum o să avem portalul unic digital, după cum o spune și numele. E unic, e digital și e un portal uh, și nu mai trebuie ca oamenii să meargă de pe un website pe altul în căutarea informațiilor respective. Este o inițiativă cu beneficii concrete pentru cetățenii europeni și doresc să aș dori la sfârșit, dacă aveți timp să-mi dați cuvântul, să le mulțumesc tuturor pentru contribuția lor. Mulțumim foarte mult raportoare și acum, colegi, trecem la vot. Începem cu amendul, amendamentul 131. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Ca ești cu noi, da. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum iarăși sărim ca și înainte la amendamentul 197 pentru împotrivă, abțineri respins, 198 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 198. Deschidem verificarea. Închidem votul acum și se adoptă. Se adoptă. erați împotrivă, Ruja era pentru, așa că oricum se adoptă, votul final nu se schimbă. Și trecem la 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 42, deschidem verificarea. Un vot în plus de la PPE. Andreas. Închidem acum votul. Și se adoptă. Trecem acum la 199 pentru, împotrivă, abține, respins. Amendatul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 4A pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul de compromis 4A. Închidem votul. Respins. Amendamentul de compromis 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamente de compromis 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamente de compromis 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la amendamentul de compromis 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Așa cum trecem la amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul 114. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Trecem la 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 331 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 332 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 333 împotriva, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 21 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 121 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 341 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 124 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm la 124, deschis votul și acum s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 342 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 343 pentru, împotrivă, abțineri, respins. O sută douăzeci și cinci urmează pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Deschidem verificarea. La 125 închidem și se adoptă. Trecem la amendatul de compromis 22A. Pentru, împotrivă, abțineri, se verificăm. Verificăm amendamentul de compromis 22A. Deschidem votul electronic la 22A. 22A. Se adoptă. Trecem la amendamentul 132. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum trecem la amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 la considerente pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis, nu, amendamentul 5. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm Amendamentul 5, privind considerentele, s-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de 136, amendamentul 136, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 136. Închidem votul și se respinge. Și acum... Mm, mergem la amendamentul 146 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 23. Amendamentul 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 160. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm la 172. Închidem acum verificarea și se respinge. 173. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 174. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 174. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum, amendamentul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 178. Pentru. împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 181 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și trecem la amendamentul 368. 368 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a închis votul. N-a votat toată lumea încă. Se adoptă. 369 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 380 acum pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 381, nu, nu 381, mai întâi compromisul 54, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum uh, votul final electronic. Deschidem votul. Închidem acum votul și raportul se adoptă cu 33 de voturi pentru, 3 împotrivă. Felicitări raportoare, Marlen, ai cuvântul. A, nu, mai trebuie să votăm și mandatul. Deschidem votul electronic pentru mandatul de începere a negocierilor interinstituționale. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă cu 32 la 3. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, pentru sprijinul dumneavoastră, un sprijin copleșitor pentru un raport extrem de util. N-am să vă mai spun de ce e important, am spus-o deja, însă trebuie să mulțumesc raportorilor din umbră, să le mulțumesc sincer pentru că atmosfera la discuțiile extrem de îndelungate a fost una cordială, a existat o sinergie deosebit de bună. Înțelegem cu toții cât de important este acest raport pentru cetățenii europeni și nu pot decât să vă mulțumesc din inimă, le mulțumesc și consilierilor politici și, evident, asistenților mei. A fost un efort de echipă să sperăm că acest raport va fi adoptat cât de curând. Vă mulțumesc prin urmare tuturor pentru sprijin și pentru munca depusă. Cu acesta încheiem votul la acest punct. Dacă doriți să părăsiți sala, vă rog să faceți repede și fără conversații, ca să putem noi să mergem mai departe. Discutăm pachetul privind achizițiile publice. Raportor Carlos Coelho este primul schimb de opinii și dați-mi voie să vă amintesc că la începutul anului 2014 Parlamentul și Consiliul au încheiat analiza cadrului de achiziții publice al Uniunii patru directive, apoi prima, inclusiv prima directivă europeană pe concesiune a intrat în vigoare acum, în 2017, mai precis pe 3 octombrie, Comisia a prezentat un pachet de măsuri nelegislative menite a îmbunătăți punerea în aplicare și am să încep prin a da cuvântul raportorului, domnul Carlos Coelho, din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, dragi colegi. După cum s-a spus deja, cu patru ani în urmă, Parlamentul și Consiliul au încheiat analiza extinsă a cadrului de achiziții publice al Uniunii, care a deschis o nouă eră pentru achizițiile publice în Europa noile directive nu numai că au stabilit regulile pe care trebuie să le respecte autoritățile publice pentru a justifica modul în care au cheltuit banii contribuabilului, dar în același timp a oferit uh, ocazii considerabile pentru statele membre de a-și atinge obiective strategice și de a pune în aplicare politici proprii prin achiziții publice. Achizițiile publice nu sunt doar un instrument procedural menit a reglementa achizițiile publice de bunuri servicii sau servicii. Vorbim de 250 de mii de autorități publice care în fiecare an cheltuiesc 2000 de miliarde de euro, mai precis 14% din PIB-ul european. Asta pentru servicii, bunuri sau lucrări. În acest sens, prin achiziții publice se poate promova inovarea, economia circulară, ecologizarea, obiective sociale în beneficiul persoanelor cu dizabilități, în beneficiul vârstnicilor, sprijină IMM-urile și astea ar fi doar câteva exemple din multele posibile. Cu patru ani în urmă, Parlamentul, în calitate de colegislator, a demarat acest program. Acum putem fi satisfăcuți. Cadrul revizuit dă posibilitatea <coughs> posibilitatea statelor membre să desfășoare achiziții publice în contextul noilor tehnologii digitale. Există oportunități suplimentare pentru statele membre. Fiecare stat membru, în acest sens, poate să decidă care este cadrul de aplicare al directivei și Deocamdată nu știm exact cum se transpun directivele în normele de drept interne ale statelor membre. Prin urmare, nu putem spune în această etapă dacă Parlamentul poate fi mulțumit de rezultatul obținut și de alegerile făcute de statele membre, gândindu-ne și la faptul că au avut loc întârzieri considerabile în transpunerea pachetului din 2014 în marea majoritate a statelor membre. De aceea, Comisia a demarat uh, câteva proceduri de încălcare împotriva unor state membre. Regret faptul că 55% din procedurile de achiziții publice utilizează prețul minim ca și criteriu fundamental, fără a acorda importanță calității, durabilității, inovării și incluziunii sociale. Parlamentul a pus accentul pe standardele cele avantajoase din punct de vedere economic, asta în contrast cu criteriul prețului minim, <clears throat> prețului cel mai redus. 9 din 10 ă, ă, proiecte de infractură nu și-au respectat calendarul și bugetul. Costurile au ajuns să depășească peste 50% din estimarea cu peste 50% estimarea inițială. Acest lucru este deosebit de frecvent întâlnit. Este o deficiență a sistemului și la fel avem probleme cu un acest, pentru că nu avem un registru paneuropean de contracte operabil internațional pentru a spori transparența metodelor de acordare a contractelor și alte modificări ulterioare. Salut inițiativa Comisiei din octombrie 2017, când a propus un set de măsuri legislative care sper vor duce la o mai bună punere în aplicare, însă în același timp doresc să subliniez că Parlamentul se bazează pe uh, dreptul de propunere legislativă al Comisiei atunci când se constată nevoia de a îmbunătăți mecanismul de achiziții publice în Europa și de a stimula buna funcționare a pieței unice. Salut eforturile de a facilita accesul IMM-urilor și a companiilor socioeconomice pe piața achizițiilor publice, spunând în același timp că există încă multe obstacole în calea participărilor de pline la procesele de achiziții publice. IMM-urile primesc cam, doar cam 45% din uh, valoarea contractelor de achiziții publice, mult sub ponderea lor în economia reală. Tot așa, transformarea digitală a achizițiilor publice se desfășoară cu lentoare. În 2016 s-a evaluat o investigație care a arătat că doar foarte puține companii se bazează, foarte puține state membre se bazează pe tehnologiile digitale în achizițiile publice. Nu s-au folosit noile tehnologii pentru a simplifica procedurile de achiziții publice în multe state membre. <clears throat> Doamna președintă, dragi colegi, principala problemă pe care o avem este aceea că în prezent, cadrul de reglementare pentru achiziții publice este unul extrem de complex, cadrul instituțional este extrem de fragmentat, pentru că este gestionat de o gamă largă de protagoniști, de autorități eh, centrale, regionale, sectoriale. Asta este opinia Comitetului Economic și Social în același timp. Această complexitate nu a fost rezolvată de pachetul din 2014. De exemplu, procesul cere ca autoritățile locale de la toate nivelurile să aibă un nivel de experiență ridicat și nu au așa ceva. Și de aceea aspectul este foarte important și felicit Comisia pentru recomandările privind profesionalizarea autorităților publice și de asemenea fac un apel la statele membre să creeze planuri naționale prioritare <clears throat> Aștept cu nerăbdare să, să aud ce au de spus uh, colegii mei raportorii din umbră și sunt uh, dispus să includ observațiilor în proiectul de raport. Domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumim foarte mult domnului Carlos Coelho și acum îi dau cuvântul lui Marc Tarabella, raportor din umbră pentru Socialiști și Democrați. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Coelho Uh, eu am fost raportor pentru directiva piețelor publice în 2012, între 2012 și 2014 și rezultatul votului a fost în 15 iunie, eh, ianuarie 2014, votul final. Împărtășesc îngrijorarea raportorului asupra faptului că, în ciuda faptului că am lucrat în direcția cea bună, în legătură cu aceste elemente pe care le-am obținut de la Consiliu. Am ajuns la un uh, compromis. Uh, a trebuit să luptăm împotriva numitorului comun cel mai scăzut, care uh, reprezintă acest standard economic cel mai avantajos care apare în raport. Trebuie să ne gândim și la IMM-uri care participă foarte puțin la piețele publice, la achizițiile publice. Putem să ne gândim și la transpunerea în statele membre, care este neuniformă. Comisia face o monitorizare a transpunerii. În unele state aceasta este mai bună, în altele mai puțin bună. Uh, Trebuie să ne gândim la spiritul la ceea ce am uh, vrut să facem și să impulsionăm pe cei care sunt mai reticenți. Uh, am vrut să facilităm participarea uh, IMM-urilor, după exemplul consorțiilor italiene, de exemplu, pentru a putea face oferte cât mai bune pe piață, însă a, a, după patru ani pot să spun că am creat o Uh, cutie de instrumente care, dacă nu este folosită, nu servește la nimic. Trebuie să uh, se utilizeze mai bine toate aceste posibilități pe care le oferă directiva. Uh, după aceea, aspectul legat de această ofertă cea mai scăzută, care reprezintă o problemă a directivei. Procedura electronică pe care insistă domnul Coelho este un aspect bun. Uh, cred că uh, aici Portugalia reprezintă un exemplu excelent. De obicei, nordul Europei este lider, însă aici Portugalia este un exemplu extrem de bun și Consiliul însă a încercat să oprească lucrurile și să frâneze progresul spre viitor. Este vorba aici de, și de mm, accesul mai facil pentru IMM-uri la aceste proceduri. Faptul că discuțiile s-au mm, prelungit atât de mult în Consiliu ne arată că nu se favorizează foarte mult această digitalizare a pieței. De asemenea, și uh, susținem și normele legate de caietele de sarcini și de normele bine redactate care pot să uh, pot să ajute foarte mult la participarea tuturor uh, și să nu ducă la dumping social. Acest uh, raport uh, sublinează anumite slăbiciuni care au fost identificate foarte bine, însă acest instrument se referă la 19% din PIB-ul european, deci trebuie să uh, Uh, fie utilizată cât mai bine în beneficiul cetățenilor. Așadar, voi încerca să lucrez cu domnul raportor pentru a ajunge la un raport uh, echilibrat, uh, într-un spirit constructiv, pentru ca, pentru ca aceste piețe publice și achiziții publice trebuie să fie o, o, o posibilitate pentru toți cetățenii europeni. Vă mulțumesc din partea ECR. Acum, mulțumesc, doamnă președinte. Aș începe prin a spune, prin a spune că în uh, viața mea am văzut multe oportunități care au fost uh, pierdute sau câștigate prin achiziții publice eficiente și sunt uh, conștientă că regulile legate de achizițiile publice pot să schimbe perspectiva întreprinderilor. Pentru unele, complicațiile unui contract public versus unui contract privat sunt prea mari, în special în cazul IMM-urilor. Acestea, aceste companii nu beneficiază de asemenea de contracte, nu pot să învețe din procesul achizițiilor publice și administrațiile publice uh, rămân fără idei și soluții inovatoare pentru că mm, dacă lucrezi cu parteneri de dimensiuni mari, nu este ușor atunci când uh, practicile de achiziții publice nu sunt la zi. Așadar, sper foarte mult că mm, achizițiile publice mai bune pot să uh, stimuleze creșterea economică și voi lucra cu raportorul pentru a, uh, a face să evalue, evolueze perspectiva în legătură cu achizițiile publice nu, în primul rând, uh, profesionalismul și statele profesionalismul și experiența statelor membre în achizițiile publice trebuie să fie luate în considerare. Aici uh, trebuie să ne asigurăm că guvernele uh, îi formează pe cei care supraveghează aceste contracte publice pentru a extinde cât mai mult posibilitatea de a extinde aceste uh, proceduri. Companiile mari, uh, până la urmă, nu uh, sunt cele mai rentabile și câteodată pot să coste chiar mai mult. Deci, recomandările prezentate de către comisie sunt un pas bun înainte în acest sens și ar trebui să fie duse mai departe. În al doilea rând, trebuie să susținem implicarea companiilor, în special a IMM-urilor. Trebuie să ne asigurăm că IMM-urile nu pierd întotdeauna în fața marilor companii pentru că nu au resurse și uh, nu pot face față proceselor administrative laborioase. Spre deosebire de marile companii, nu pot să angajeze juriști pentru a o face Trebuie să examinăm ce se poate face mai mult în ceea ce privește directiva achizițiilor publice în, în perspectiva unui nou ciclu bugetar cu un program care să susțină implicarea IMM-urilor. Sunt sigur uh, că sunteți de acord că IMM-urile deseori aduc idei noi și inovatoare și în momentul de față nu există o concurență loială pentru uh, aceste companii. Trebuie să ne asigurăm că acestea vor avea oportunitatea să creeze creștere și ele. Acest, cea mai mare proporție de companii din Europa care o angajează forță de muncă uh, sunt IMM-urile. Deci trebuie să susținem în special aceste companii atunci când este vorba despre o creștere durabilă și am votat astăzi pentru uh, această, acest proiect digital unic și uh, eu susțin pe deplin aplicarea acestui principiu și în uh, achizițiile publice, după cum sugerează comunicarea Comisiei. După cum am uh, observat ieri, Uh, nu este suficient să spunem că avem nevoie de o transformare digitală. Sistemele trebuie să fie bine gândite și mm, întreținute. Trebuie să ne gândim cum să profesionalizăm felul în care văd statele membre sistemele IT. Aceste sisteme deseori nu sunt în beneficiul utilizatorului final. Acest lucru trebuie să se schimbe. ECR susține Eh, planurile comisiei în acest domeniu și vom aduce idei noi în legătură cu, pentru a face achizițiile publice un succes în Europa. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului ALDE, îi dau uh, cuvântul doamna, doamnei Caria Calas, pentru că raportarea din umbră nu este prezentă. Vă mulțumesc. În primul rând, eh, Domnul Semimovici vrea să-i mulțumească domnului Coelho pentru atelierul excelent de luni. Domnul Selimovic este de părere că munca noastră în legătură cu strategia pe pachetul achizițiilor publice este foarte oportună. Patru state membre încă nu au transpus directivele care au fost revizuite în 2014 și Comisia a Uh, declanșat uh, proceduri de încălcare a obligațiilor tratatelor împotriva acestor state membre. Uh, într-adevăr, achizițiile publice trebuie să fie îmbunătățite. 14% din PIB-ul european este cheltuit prin achizițiile publice, deci autoritățile publice trebuie să se asigure că fiecare euro este cheltuit chipzuit și în conformitate cu legislația în vigoare. Această muncă trebuie să fie făcută la toate nivelurile, autoritățile statelor membre, la nivel național, regional și local și, bineînțeles, uh, uh, instituțiile achizi- care efectuează achizițiile. Există foarte multe exemple de concurență neloială între sectorul public și cel privat. Am citit recent un document foarte interesant în legătură cu uh, um, proasta utilizare a uh, fondurilor publice în domeniul uh, nutrețului și uh, alimentelor pentru animale. Există o probabilitate foarte mare de corupție și în proiectele de construcție și de autostrăzi. De asemenea, în, uh, și de asemenea, proporție de uh, prețuri mai ridicate, cu 18% în domeniul feroviar. Există uh, și riscurile binecunoscute în achizițiile publice. Domnul Serimovic uh, salută faptul că Comisia a luat aceste inițiative non-legislative. El consideră că avem un sistem legislativ robust, dar cheia este să ne asigurăm că este implementat în mod corect și până la capăt. Domnul Selimovici apreciază acțiunile pe care le are în vedere Comisia pentru a profesionaliza achizitorii publici, uh, în special uh, criteriile ex ante pentru proiectele publice. De asemenea, susține digitalizarea și acțiunile pentru a îmbunătăți accesul IMM-urilor la achizițiile publice, precum și inițiative care sunt menite să îmbunătățească transparența și disponibilitatea datelor. În ceea ce privește lipsa de acces a IMM-urilor, domnul Selimovici dorește să pună o întrebare comisiei și Sper că uh, comisia ia notă, va lua notă de aceste observații. În, la uh, revizuirea anterioară a directivei nu am uh, reușit să facem obligatorie împărțirea pe categorii care există în anumite state. Deci, eh, împărțirea contractelor majore în mai multe subcontracte este o modalitate de a asigura că eh, IMM-urile pot să intre în concurență. Cum eh, se pot determina statele membre să utilizeze articolul 46, care doar încurajează utilizarea acestei defalcări? Și ultima observație este în legătură cu orientările Comisiei în legătură cu uh, criteriile ecologice și sociale. Salută aceste orientări, însă sublinează că trebuie să ne asigurăm că aceste criterii nu vor fi folosite de uh, achizitorii publici pentru a cumpăra doar uh, pentru a achiziționa doar servicii și produse locale. Domnul Selimovici așteaptă discuția cu ceilalți aportori din umbră. Vă mulțumesc, Igor Șolteș, din, din partea verzilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Achizițiile publice sunt foarte importante pentru economia europeană și pentru contribuabili și de asemenea pentru lupta împotriva corupției avem nevoie de reguli cât mai stricte. Avem nevoie de o cheltuire eficientă a banilor publici. Și această strategie pentru uh, achiziții publice împreună cu orientările uh, mi, se pare, mi se par foarte importante pentru a impulsiona statele membre să fie mai conștiente în acest domeniu. Da, bineînțeles că exist, mai există lucruri care pot să fie îmbunătățite, unde după 30 de ani există o diferență de 3% între uh, există doar o cooperare transfrontalieră de 3%. Am început uh, în 2009 și 2015 s-a ajuns la 23%, însă piața internă uh, achizițiilor publice se bazează mai degrabă pe uh, achiziții naționale și nu transfrontaliere. Accesul IMM-urilor ar putea să fie salutar dacă ar putea să fie și transfrontalier sau în statele învecinate măcar. În acest fel am putea să realizăm această libertate de circulația a bunurilor și serviciilor. Și este o idee esențială pentru achizițiile publice. Și doar o sugestie pentru viitor. Spunem foarte multe despre respectarea regulilor și că regulile sunt condiția sine qua non pentru achizițiile publice. Însă pentru mine este de asemenea important să știm cum vom măsura eficiența achizițiilor publice și cum măsurăm performanța achizițiilor publice, pentru că obiectivul acestor achiziții nu este întotdeauna să obții prețul cel mai bun, este de asemenea important să se atingă rezultatul scontat. Și aici cred că obiectivul directivelor din viitor ar trebui să fie să schimbe nu doar procedura, ci și abordarea față de uh, regimul de achiziții publice, să fim bine educați pentru a uh, măsura acest uh, această eficiență a procesului de achiziții publice, dacă rezultatul este atins momentul în care semnezi un contract după procedură de achiziții publice, trebuie să se vadă dacă contractul a fost și respectat în timpul scontat. În, avem cazuri în care se semnează un contract și prețurile încep să crească până la 50% mai mult, de exemplu, și nu se respectă termenele. Deci cred că ar trebui să introducem și un uh, criteriu al eficienței. Deci aș sugera Comisiei ca în viitor să uh, pregătească orientări pentru statele membre pentru a măsura eficiența acestor pro- proiecte și să nu uh, aibă în vedere doar criteriul prețului susținem și proceduri care sunt deja disponibile în noua directivă. Însă dacă ne uităm uh, la statistici, uh, sunt preferate uh, procedurile deschise și nu parteneriatele pentru inovație, de exemplu. Deci trebuie să fim mai curajoși în acest domeniu al achizițiilor publice să nu folosim doar procedurile obișnuite, consacrate, ci și alte proceduri care uh, cheltuiesc mai eficient banii contribuabililor. Mulțumesc foarte mult, Igor, și dau cuvântul acum colegilor. Prima pe listă este doamna Grapini. Come to me. Sorry. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, e un lucru care pe mine mă preocupă, pentru că atunci când eram în guvernul din țara mea, am uh, putut să văd uh, exact lucrurile care nu-mi conveneau când eram întreprinzător, imemistă. mistă și când am venit aici în două mii paisprezece am participat la dezbatere și am crezut că voi putea să aduc corecții am spus și atunci în dezbaterea publică comisiei că directiva va ieși prost și a ieșit prost. Uh, uh, bine la asta mai adăugăm și faptul că în legislația națională se asimilează prost dar am atenționat atunci comisia că dacă nu vom avea mecanism în directivă prin care să putem bloca uh, căile de, de, de corupție și de lipsă de eficiență de exemplu în loc de preț minim să punem preț optim am spus atunci prețul optim îl putem defini legat de calitate pentru că orice produs poate fi făcut la diverse calități și sigur că prețul e legat de nivelul de calitate. de aceea avem de exemplu în infrastructura rutieră extrem de multă pierdere de, de bani și de timp pentru că se pune prețul cel mai mic se lucrează prost și la trei luni încep să repare uh, aducând alte costuri. deci dacă noi înlocuiam prețul minim cu prețul optim și îl legam de calitate era uh, mult mai eficient. al doilea și al doilea lucru este legat de uh, faptul că nu există transparență. eu vreau să spun că imm urile nu au nicio șansă sunt spulberate pur și simplu nu știu colegul coelho de unde a adus acel procent dar eu vă spun că am fost în foarte multe state și în schimb de experiență când eram ministru și și acum și vă și spun de ce nu au nicio șansă companiile mari produc și aduc produse și servicii la licitația publică cu prețuri foarte mici din țările non europene ceea ce nu poate să facă un Uh, imms da? Și nimeni nu, nu e pus în caietul de sarcini acolo că uh, tu trebuie să demonstrezi că ai o capacitate de producție în Europa sau nu, nu e pus nimic. Deci se vine cu produs clar. Eu am lucrat în domeniul textilelor, se lucra pentru armată, s-a luat o mostră făcută de ciorap, de exemplu, pentru armată și s-au adus din China toți ciorapii și au spulberat din licitație pe toată lumea. Apoi, nu este posibil să admitem dacă s a licitat s a adjudecat un contract Uh, la un anumit preț uh, să admitem acte adiționale. Păi înseamnă că a mințit dacă după aceea vine cu acte adiționale și spune știți, dar n-am știut, mai vin cu o sumă și mai vin cu o sumă și mai vin cu o sumă. Și mai cred că uh, există o mare problemă pe care n am auzit o în discuția colegilor problema contestațiilor. noi am încercat și când spun noi spun românia să venim și să notificăm comisia că vrem să introducem în legea achizițiilor publice o posibilă uh, pedeapsă uh, adică o, uh, o plată a celui care contestă și nu se adeverește contestația pentru că există un fel de spirală mă înscriu eu la licitație vine cineva și spune îmi dai zece altfel te contest și fac contestație fără niciun temei evident întârzie lucrarea doi trei ani și sunt situații în care nu se pot de exemplu absorbi fondurile europene pe motivul acestor contestații în lanț care nu sunt pedepsite nici de cum adică a contestat nu s a adeverit s a prelungit uh, lucrarea cu un an doi dar nu pățește nimeni cel, cel care a contestat netemeinic. deci sunt doar câteva lucruri care cred că trebuie neapărat să le modificăm dacă cu adevărat vrem eficientizare cum au spus colegii aici dacă într adevăr vrem să existe această etică și echitate și să intre și imm urile la, la licitații publice și dacă vrem să avem uh, lucrări și uh, mă rog uh, lucruri de calitate puse în practică prin achiziții publice. Altfel ne vom întâlni și peste patru ani cu aceleași probleme în statele membre. Mulțumesc. Thank you very much, Maria, for your passion. Mulțumesc, Maria, pentru intervenția ta foarte entuziastă. Acum are cuvântul Catherine Styler. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc raportorului actual, precum și lui Marc, raportorul anterior, care a lucrat foarte mult pe achiziții publice în legislatura trecută. Cred că um, meritul tău și al lui Marc ar trebui recunoscut ca atare. Nu vine să cred că au trecut patru ani sau chiar mai mult, am început din 2012 să analizăm lucrurile, dar um, în acești patru ani în care am putut analiza lucrurile, uh, faptul că încă mai există probleme și vorbim nu despre cel mai mic cost, ci despre oferta cea mai avantajoasă, să vorbim despre flexibilitate, despre uh, faptul că nu știm ce fac statele membre în uh, transpunerea spiritului directivelor pe care noi încercăm să le negociem. Toate astea mă șochează, la fel cum mă șochează modul în care um, procedurile europene de achiziții publice sunt folosite ca țapi spășitor de statele membre atunci când ceea ce se întâmplă nu iese așa cum trebuie. Uh, deci avem răspundere vis-a-vis de normele de achiziții publice, dar trebuie să fim atenți și să vedem dacă deciziile noastre chiar s-au pus în practică așa cum trebuie. Cred că parte din frustrările exprimate sunt și ale noastre și atunci mă întreb cum ne asigurăm că statele membre implementează spiritul a ceea ce s-a negociat în 2014. Cum ne putem asigura că IMM-urile, după cum au subliniat mai mulți, iată, în Spania există, în uh, Scoția, am cer scuze, există un hub unde IMM-urile se pot duce pentru a discuta lucruri și a fost eficient. Nu e un panaceu universal, dar există Portugalia cu cele mai bune practici și așa mai departe, alte state și trebuie să vedem cum le partajăm, cum le ducem și către alții pentru a îmbunătăți lucrurile. lucrurile. În sfârșit, profesionalizarea celor din sectorul public legat de achizițiile publice. S-a tot vorbit despre asta. Dar, din nou, cum uh, faci, uh, cum distribui cele mai bune practici? Oamenii care lucrează în achizițiile publice sunt destul de precauți și atunci uh, inovarea și creativitatea sunt oarecum blocate. Iată, avem 2 miliarde de euro de achiziții publice ca posibilități, ca, ca fonduri posibile în Uniunea Europeană și dacă reușim să le folosim așa cum trebuie, potențialul de inovare este imens. Uh, pentru mulți, uh, achizițiile publice nu ar fi cea mai incitantă chestiune, însă ceea ce pot ei să, ele să realizeze e ceea ce ne dorim cu toții. Bun, uh, eurodeputații europeni nu merg în 2019, în, ale, în 2019 la alegeri, dar voi ceilalți puteți merge și astfel, vorbind despre asta, puteți spune că uh, fac o diferență acest lucruri, uh, aceste lucruri în viața oamenilor. Mulțumesc, domnule Andreas Schwab. Doamna președinte, a trebuit să ies cu vizitatorii mei, dar îi mulțumesc domnului Coelio pentru că este raportorul potrivit pentru acest dosar, fără îndoială. Și, dată fiind comunicarea Comisiei, cred că va trebui chiar să ne gândim împreună la toate aceste lucruri, pentru că anterior, împreună cu domnul uh, Tarabella, am căutat uh, să vedem uh, problemele legate de concesiuni în achizițiile publice și așa mai devreme. Însă, ceea ce a propus Comisia aici nu este extraordinar. Uh, Peste jumătate din contracte sunt, uh, se desfășoară în baza noi, noului obiectiv, ceea ce este un lucru bun și s-a subliniat în mod clar că cerințele statelor, uh, prezentate statelor membre, da, se bazează pe costuri, însă uneori autoritățile responsabile într-adevăr, uh, acceptă ofertele cele mai ieftine, ceea ce nu este neapărat corect, fiindcă acolo sunt folosiți bani publici, bani din impozite. Iar autoritățile publice ar trebui să caute cea mai bună valoare. Există cele, uh, acele uh, orientări strategice care ar trebui să acopere uh, un procent de 55%. Colegii ne prezintă experiența din statele membre, ceea ce e foarte legitim, însă obiectivul acestui text nu este neapărat uh, ceea ce își doresc statele membre și, prin urmare, trebuie să găsim uh, calea de mijloc. Poate în unele țări uh, riscul asociat corupției este mai mare, și va trebui să rugăm statele membre în cazurile respective să facă mai mult, fiindcă cerințele de transparență, de pildă, ar face procesul mai împovărător în anumite state membre. Dar, cum spuneam, trebuie să găsim soluția de mijloc. Mulțumesc, Andreea. Spune președinte Alisa Iaconsari acum. Mulțumesc și pentru prezentarea foarte interesantă. Este într-adevăr o chestiune foarte importantă și va fi foarte interesant să aflăm, sunt sigură că ne va lămuri comisia, care sunt criteriile folosite pentru inovarea în achiziție, pentru că inovarea și uh, criteriile sociale nu sunt luate în serios suficient și ar fi interesant să vedem ce are Comisia de spus în acest sens. Sunt uh, investigate multe chestiuni. Și ar fi interesant să știm ce consideră uh, Uh, persoanele cu handicap despre anumite lucruri, pentru că unele, unii se tem că își vor pierde um, apartamentul, locuința după anumite uh, licitații publice. Dacă o persoană cu handicap se teme că va trebui să-și schimbe locuința în urma unei uh, achiziții publice, unui uh, licitații publice, nu mi se pare o situație foarte fericită. Uh, ar fi foarte interesant să investigăm un pic, să vedem ce simt cei care sunt efectiv implicați în uh, oferte. Mulțumesc, Lisa. Acum Adam Weifel. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Problema cu care ne confruntăm este, din păcate, una care arată slăbiciunea Uniunii Europene. și faptul că nu putem prezenta soluții optime într-un interval de timp relativ scurt. Nu vorbesc doar despre faptul că pachetul din 2014 nu a fost pus în aplicare, pentru că Știm că sunt 21 de state membre în care pachetul nu a fost complet transpus, alte 5 sunt acuzate că nu au făcut nimic și asta înseamnă că pachetul nu funcționează deși au trecut 4 ani. Acum comisia va mai lucra vreo câțiva ani, vom avea rapoarte din inițiativă și o să mai treacă 5-10 ani. Nici nu e de mirare, pentru că nu e vorba doar de ultimii patru ani. Eu mă ocup de achiziții publice de vreo 20 de ani în Polonia. Și am auzit uh, lipsă de încredere, lipsă de inovare, lipsă de sinceritate, lipsa participării MM-urilor și tot așa. Dar nu se schimbă nimic. Poate pentru că nu facem decât să vorbim și nu să acționăm. Prin urmare, aș sugera tuturor să vorbim mai puțin și să venim cu mai multe idei tangibile, specifice, pentru că nu e suficient să spui uh, în repetate rânduri uh, cuvinte frumoase. Lipsa de onestitate, de pildă. Ei bine, tocmai am citit că într-un stat membru relațiile oligarhice existente fac ca membrii unei familii să primească lucrări de achiziții publice în valoare de milioane. Lipsa economiilor, iată o altă problemă. Și problema prețului celui mai mic. Această normă este integrată în toate statele membre. E vorba de oficialii care se protejează pe ei înșiși în cazul unor uh, controle. și, evident, este o spirală a scăderii prețurilor și astfel se pierd miliarde. Vorbim de 13 până la 20% din uh, comenzi, ceea ce înseamnă că risipim miliarde de euro și nu se va schimba nimic. Avem nevoie de o soluție specifică. poate un algoritm obligatoriu care să fie folosit pentru a decide ce elemente să fie incluse în preț astfel încât criteriul să fie unul obiectiv și astfel uh, prețul nu va mai fi uh, elementul câștigător. IMM-urile apoi. Lucrez de ani de zile cu acest sector. Și aș vrea să spun că nu este o chestiune care trebuie demonizată. Organismul public are nevoie de o garanție că lucrările vor fi efectuate, că se va efectua comanda, pentru că dacă vorbim de o comandă mare, e, e vorba de ordinul de mărime. De pildă, când se construiește un drum local de către un consorțiu internațional, evident, asta mă face să mă întreb de ce e așa. pentru că ar fi mai corect să avem uh, comenzi mai mici pentru societăți mai mici. Și apoi, mai sunt și parteneriatele public-private. Nici ele nu funcționează foarte bine. Mai ales în Europa Centrală și de Est. Și aici ar fi o idee excelentă pentru achizițiile publice. Și mai am și alte idei, dar pentru că nu mai am timp, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Adam. Îi dau acum cuvântul rapid reprezentantului Comisiei, uh, șef de unitate adjunct la DG Growth, ca să ne prezinte rapid măsurile pe care le ia Comisia pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a pachetului privind achizițiile publice. Mulțumesc frumos! și mulțumesc și domnului raportor Coelio și raportorilor din umbră care au început lucrul la acest pachet. Dați-mi voie să spun, în primul rând, că, într-adevăr, pachetul adoptat în octombrie are trei elemente principale. Strategia, discutată deja pe larg astăzi, uh, recomandarea privind preferințele și uh, mecanismul exante pentru proiectele mari de infrastructură. Însă, pe lângă cele trei elemente, lucrăm și pe alte uh, direcții și uh, tot în octombrie am lansat și o consultare publică privind orientările pentru achizițiile în sectorul inovării am recunoscut așadar că aceasta este o problemă pentru autoritățile contractante, inovarea, iar orientările vor fi adoptate în câteva săptămâni. Prin urmare, noi considerăm că pachetul are patru elemente. Da, strategia, iată, au trecut patru ani de la adoptarea reformei din 2014 și de aceea ni s-a părut un moment potrivit să analizăm unde suntem, deși e, evident nu e totul clar legat de transpunere, mai sunt state membre care trebuie să finalizeze procesul. Evident, termenul oficial nu a fost 2014, ci aprilie 2016 și marea majoritatea statelor membre au finalizat transpunerea, însă uh, evident, ne îngrijorează țările care nu au făcut asta încă. Prin urmare, um, din cele patru state care încă nu au finalizat, uh, sunt două care nu au transpus nimic din cele trei directive, dar celelalte au transpus două dintre ele. Am început totodată să analizăm modul în care s-a făcut transpunerea, dar ne-am concentrat mai întâi pe a, a ne asigura că s-a făcut transpunerea. Acum, apoi ne-am uh, um, concentrat pe a ne asigura că ea s-a finalizat. Acestea au fost analizele care ne-au preocupat în primul rând. Iar al treilea element al analizei abia va fi modul de transpunere în statele membre. Dar vă imaginați, ați văzut, directivele sunt destul de lungi și în dreptul, drepturile naționale documentele sunt chiar mai lungi, așadar uh, sunt multe detalii și durează toată această analiză. Evident, acolo unde statele membre nu au transpus încă nimic, nu avem ce să spunem privind modalitatea de transpunere. De aceea lucrurile sunt în desfășurare și nu vă putem oferi toate clarificările astăzi. Încă, însă lucrăm la asta. Vis-a-vis -vis de pachet, într-adevăr, principalul mesaj al strategiei este că trebuie să profităm la maxim de noile norme aproape toate statele membre le-au transpus și trebuie să le facem să funcționeze în practică. Am identificat șase domenii prioritare unde credem că putem să facem mai multe, mai ales împreună, pentru că noi propunem un parteneriat. Comisia vrea să ajute autoritățile contractante și statele membre să uh, se descurte, descurce cu aceste noi norme și elaborăm o serie de instrumente de asistență, uh, orientări, uh, distribuire de bune practici pentru a um, asimila noile instrumente. O să revin asupra câtorva chestiuni care ne-au fost uh, supuse atenției. Am spus deja, de exemplu, transpunerea articolului 46 nu este încă clar câte state membre au transpus această măsură. Și din discuția de astăzi înțeleg că se acordă multă atenție folosirii uh, prețului cel mai mic uh, comparativ cu un criteriu de calitate în schimb. Suntem și noi îngrijorați în acest sens. Cred că este loc de mai bine. Însă, dincolo de uh, Uh, cifra de 55% pentru folosirea celui mai mic uh, preț, uh, variațiile sunt semnificative între statele membre. Unele folosesc semnificativ criteriile de calitate, în alte părți prețul cel mai mic are un procentaj de 90%, deci variații majore dincolo de această cifră. Și al doilea lucru pe care îl reținem din această dezbatere este creșterea participării IMM-urilor. Știm și noi foarte bine uh, că există această problemă și efectuăm studii în prezent pentru a identifica alte măsuri de sprijin pe care le-am putea prezenta. Sigur, uh, noua directivă ar trebui să ușureze lucrurile IMM-urilor, însă rezultatele nu se văd încă în cifre. Vă mulțumesc frumos și răspundem cu plăcere și la alte întrebări. Mulțumim și noi reprezentantului Comisiei pentru că a răspuns uh, îngrijorilor exprimate de colegi și acum uh, dăm cuvântul raportorului domnul Carlos Coelho pentru a încheia dezbaterea acestui punct. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să le mulțumesc de asemenea raportorului umbră și tuturor celorlalți colegi care au participat cu intervenții în această etapă. Putem spune că în comisia noastră există un larg consens privind inițiativa Comisiei Europene. Aproape toți intervenienții au spus acest lucru. Salutăm inițiativa Comisiei. Apreciem uh, abordarea aleasă de Comisie și anume măsuri nelegislative și nu altceva, însă nu excludem suntem într-o fază de evaluare la urmă urmelor, nu excludem posibilitatea de a cere Comisiei să-și asume inițiativa legislativă dacă considerăm că este necesar acest lucru în vederea atingerii obiectivelor noastre. Au fost uh, contribuții interesante din partea colegilor. Două, uh, în special, mi-au atras atenția. În primul rând, ideea că achizițiile publice nu sunt doar o problemă ce ține de criză de economice și de performanțe economice. Este și un instrument de combatere a corupției și de sporire a transparenței. Și apoi, nevoia de a asigura o participare mai largă a IMM-urilor în acest proces. Prin urmare, vom încerca să sprijinim efortul Comisiei și să venim cu intervenții proprii pentru a îmbunătăți textul, sunt uh, gata să cooperez cu toți raportorii din umbră și sper că împreună în acest dosar vom ajunge la un consens larg în comisia noastră pentru a avea o poziție bine definită uh, în relația cu Comisia și Consiliul. Mulțumim raportorului. Cu aceasta încheiem dezbaterea pachetului privind uh, achizițiile publice, dar vă rog să rămâneți în sală. Doamna comisar Gabriel e pe cale să ajungă. Dear colleagues, please uh, take the seat. We have the great... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Avem plăcerea deosebită de a ura bun venit alături de noi, doamnei comisar Maria Gabriel. Dragă Maria, îți urăm uh, bun venit aici. Sigur, tu ai fost parlamentar, așa că te simți aici ca acasă. Doamna Maria Gabriel este comisar pentru rețele de comunicare, Consiliu și tehnologie și este alături de noi astăzi ca parte a dialogului structurat. Înainte de a-ți da cuvântul, ă, trebuie să spun că aceasta este o ocazie de a discuta progresele făcute pe dosare legislative și nelegislative și, de asemenea, să aflăm informații suplimentare în legătură cu inițiativele ce urmează să le prezentați până la ă, sfârșitul mandatului. <clears throat> Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, dragă Ana Maria, dragi membri ai Parlamentului European. Mai întâi de toate, dați-mi voie să vă mulțumesc că m-ați invitat la acest dialog. Este totdeauna o plăcere reală să vin la Comisia IMCO pentru a putea discuta cu dumneavoastră uh, o serie lungă de subiecte importante de care ne ocupăm în prezent. E foarte important pentru mine să lucrez mână în mână cu, cu dumneavoastră și contez pe cooperarea noastră pentru a putea definitiva dosarele atât de importante uh, importante pentru că piața unică, într-adevăr, trebuie să fie definitivată până, acum, până la finalul acestui an. <clears throat> Am să încep uh, prin a, vi, prin a vă reaminti, după cum știți foarte bine, că digitalul este într-adevăr o oportunitate considerabilă pentru cetățeni, consumatori și firme. Evoluția digitală este una extrem de rapidă și sigur ce facem noi trebuie să țină pasul cu aceste schimbări rapide. Este important să ne amintim că nu mai avem decât câteva luni la dispoziție pentru a traduce în fapte acțiunile pe care ni le-am asumat pentru a definitiva piața unică digitală. Avem deja realizări importante și îmi face o plăcere deosebită să le repet, pentru că aici se văd și rezultatele muncii Parlamentului European, acordul privind roamingul, portabilitatea datelor, geoblocajul, autorii raportului sunt aici, sunt etaloane <clears throat> în, realizate în direcția unei piețe unice digitale funcționale. Sunt o realitate care vine să îmbunătățească viața cetățenilor europeni, însă mai rămân multe lucruri de făcut. Trebuie să adoptăm extrem de rapid propunerile în prezent în discuție pentru a putea atinge obiectivele fixate în Declarația Comună privind prioritățile legislative ale Uniunii Europene. Dați-mi voie <clears throat> să încep prin a vorbi despre propunerea referitoare la regulamentul privind libera circulație a datelor cu caracter nepersonal. E o bucurie să vă avem alături de noi, doamnă raportoare, sigur dumneavoastră sunteți aici vârful de lance. Uh, și mă bucur să văd că această, acest dosar este o prioritate comună și sprijin pe deplin dorința noastră de a începe negocierile pe durata președinției bulgare a Consiliului. Și vă felicit uh, anticipat pentru ritmul în care lucrați. E într-adevăr un exemplu. <clears throat> Știm că inovarea bazată pe date faptice este un factor de creștere și de ocupare a forței de muncă. Acest factor poate da un impuls considerabil competitivității în Europa și în relația cu partenerii internaționali. Este deosebit de important să păstrăm anumite elemente în această propunere, inclusiv pe durata negocierilor. Un principiu clar privind libera circulație a datelor cu caracter nepersonal, cu excepții limitate la securitatea publică și o abordare de autoreglementare în ceea ce privește portabilitatea datelor. Prin urmare, pentru a profita la maximum de această economie bazată pe date, pe informații, este esențial ca aceste date să poată circula liber între statele membre și să poată fi utilizate dincolo de frontierele naționale. Orice excepție în acest context trebuie să fie extrem de bine justificată, proporțional și țintită precis. De asemenea, este important că nu se aduce atinge regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru noi este într-adevăr important să mergem înainte în acest domeniu. O să mă refer acum la un alt dosar, cel privitor uh, la securitate, cibersecuritate. Știți că există acum un nou mandat mai puternic pentru agenția ENISA și s-a creat un cadru de certificare la Uh, nivelul Uniunii. Aceste lucruri vor duce la o Uniune mai solidă, capabilă să facă față provocărilor și să profite la maximum de, de pe urma uh, realizărilor în domeniul digital. Vă felicit dar și aici pentru progresul rapid în cadrul negocierilor, pentru că dorim într-adevăr să definitivăm legislația înainte de sfârșitul acestei legislaturi. Vă felicit pentru publicarea proiectului de aviz privind uh, pregătirea unui cadru european de certificare. Acest proiect păstrează spiritul propunerii Comisiei, care vizează un obiectiv comun nou tuturor, și anume o uniune solidă, rezistentă în fața amenințărilor cibersecuritare. Proiectul foarte bine subliniază eforturile menite a întări participarea un, multor protagoniști în etapa de elaborare cadrului de certificare. Acest lucru se alinează perfect intenției noastre de a asigura un proces inclusiv și transparent, mai ales prin consultările pe care le eh, va desfășura agenția ENISA. Activitățile de monitorizare eh, nu se regăsesc printre noile sarcini trasate agenției. Am spus că autoritățile naționale se ocupă de supervizarea Uh, activității, activității organismelor de certificare și asigură calitatea acestora. Vreau să vă mulțumesc pentru munca depusă în adoptarea rapidă a acestor propuneri pentru a merge înainte cu alte dosare, cum ar fi uh, regimul AN și retransmisia emisiunilor TV și radio. Modificarea regulilor care permit accesul și difuzarea la conținuturile creative este esențială dacă dorim într-adevăr ca presa, autorii și cetățenii să beneficieze la maximum de pe urma oportunităților oferite de noile tehnologii. În ceea ce ne privește, noi, Comisia Europeană, ne angajăm să lucrăm în mod constructiv alături de Parlament și de Consiliu pentru a deschide, într-adevăr, dialoguri tripartite pe marginea directivei în această primăvară și pentru a ajunge la un acord politic pe marginea regulamentului SATCAB. Obiectivul nostru este acela de a întări puterea de negociere a industriei din domeniul a presei și autorilor din domeniul digital de a asigura viabilitatea unei prese independente și de bună calitate. Țin deosebit de mult la această chestiune, informații fiabile, sunt esențiale pentru funcționarea unei societăți democratice. Însă tot mai mult, informații inexacte sunt diseminate la nivel mondial. Vorbesc aici de fenomenul fake news, campanii de dezinformare, știri false. O să discutăm foarte mult despre asta. După o rezoluție a, a Parlamentului European, care cere de la noi măsuri împotriva dezinformărilor online, am pregătit o abordare integrată, axată pe diferite tipuri de informații și vectori, pentru a pregăti o comunicare a Comisiei către Parlament și Consiliu în aprilie acestui an. Inițiativa Comisiei vizează pregătirea unei abordări comune în identificarea de soluții eficiente, posibile, realiste, un set de principii operaționale și de elemente de autoreglementare pentru protagoniștii principali de pe această piață. Viitorile noastre măsuri vor combate conținuturile ilicite. Și aici doresc să fac o distinție. Fake news nu sunt conținuturi ilicite. Însă ne preocupă în același timp și riscul potențial de fragmentare juridică generat de inițiative naționale divergente. Va trebui să găsim o soluție comună, noi, Uniunea Europeană. Cred că suntem capabili și va trebui să avem curajul să facem acest lucru, să ne facem voce auzită, dincolo de abordarea LSFR a Statelor Unite sau de abordarea altor puteri pe care le știm foarte bine, va trebui să evităm cenzura categoric. Nu vrem să avem Ministerul Adevărului în niciun stat membru. Sigur, e greu de găsit un echilibru aici, însă cred că alături de Parlament, alături de Consiliu, suntem capabili să facem acest lucru. La finele acestei luni, Comisia va publica o recomandare venind cu un precizări suplimentare privind conținutul comunicării pe care am adoptat-o în septembrie, în special în ceea ce privește terorismul. În viitorul imediat, ceea ce privește platforma Platform to Businesses, pregătim un pachet, e un pachet de amploare, enorm, aș putea spune. Avem în vedere o serie de acțiuni menite a îmbunătăți și de a elimina practicile comerciale neloiale în relația dintre firmele care vând produse și servicii pe platformele online și operatorii acestor platforme pentru a favoriza inovarea la, inovația în Uniunea Europeană. Pe o altă notă, dați-mi voie foarte repede să vă prezint chestiuni referitoare la inteligența artificială. Vă mulțumim că ați deschis dezbaterea pe această temă în Parlamentul European pe marginea acestui Algorithmic Awareness Building. Noi vom da curs inițiativei Comisiei noastre și vom elabora un proiect, proiect pe marginea unor campanii de conștientizare a acestei chestiuni. O să gândim o serie de politici pe termen mediu, pornind uh, de la această inițiativă și o să vedem cum, care ar fi posibile căi de intervenție publică. Ne vom baza pe un consiliu științific de înalt nivel și, pe de altă parte, pe o dezbatere care va trece în revistă valorile astea și interesele societale. Sigur, nu am uitat un sector important pentru cetățeni, sănătatea. Transformările digitale din domeniul medical se bazează pe colectarea și procesarea datelor ce țin de sănătatea umană. Suntem în curs de a pregăti o comunicare pe această temă. Vom încerca să oferim cetățenilor un acces transfrontalier la propriile lor date medicale. Astfel vom putea crește implicarea lor în gestionarea propriei sănătăți și asta va duce la o îmbunătățire a stărilor generale de sănătate. După cum vedeți, avem uh, multe lucruri de făcut, dar eu rămân pe deplin încrezătoare că vom obține cele mai bune rezultate în favoarea cetățenilor, a consumatorilor, a companiilor europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Doamne comisar, vă mulțumesc sincer. Dați-mi voie să vă felicit pentru angajarea noastră personală în pe, pe domeniul agendei digitale. Urmează domnul Schwab din partea PP. Da, vă mulțumesc. Cu mare bucurie am uh, privit și am ascultat intervenția dumneavoastră. Ne interesează și ce, ceea ce veți spune în viitor. Thema ist. Ich glaube, dass das Thema Plattformregulierung ein ähm, wichtiges pentru că această reglementare este esențială pentru comisia noastră și vreau să vă spun că deja punem accentul pe aceste aspecte foarte intens, pentru că este o propunere pe care vrem să o finalizăm până la sfârșitul mandatului nostru. Știu că contez pe susținerea colegilor care lucrează și pe alte dosare, domnul Danti, domnul Clute. Sunt sigur că vom reuși să ajungem să finalizăm aceste dosare în legislatura actuală. Mi se pare extrem de important să îi implicăm pe consumatori în discuții se vorbește despre dereglementarea pieței interne, însă impactul asupra consumatorului nu trebuie să fie subestimat. Ideea fiind că o serie din aceste platforme, multe, cauzează distorsiuni pe piața internă și distrug potențialul pentru inovare. Deci scad capacitatea de alegere a consumatorului. Deci dacă vrem să protejăm piața socială și nivelul de trai al consumatorului, trebuie să acționăm. Avem multe concepte care au apărut nu prin oligopol sau prin eradicarea inițiativei, ci din contră prin uh, uh, în valori tradiționale și încurajarea inovării. Deci nu doar PPE-ul este foarte angajat către această inițiativă, dar uh, întreaga uh, comisie IMCO Vrem ca propunerea dumneavoastră să treacă. Vă mulțumesc, Andreea. Să-i dau cuvântul lui Nicola Danti din partea Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru precizie, pentru uh, aspectele pe care le-ați menționat nu sunt mulțumiri formale pe care vi le adresez. Știu, știu că deja ați făcut uh, multe și în intervenția dumneavoastră ați arătat numeroasele inițiative din sector. Aș dori să mă concentrez pe câteva teme. În primul rând, uh, securitatea cibernetică. Cunoașteți uh, poziția Parlamentului în acest sens. Știți că problemele sunt la Consiliu și pentru că sunt multe state care nu au intenția de a se ajunge la un sistem paneuropean de apărare împotriva atacurilor cibernetice. Așadar, aș dori să știu care sunt acțiunile pe care le vom apăra uh, pe care vrea să le introducă Comisia pentru a avea un adevărat sistem european prin care să, Comisia să poată să controleze activitățile de certificare ale anumitor state membre pentru a evita ceea ce s-a întâmplat uh, uh, Uh, în sistemul de înmatriculare a autovehiculelor, unde se puteau înmatricula autovehicule în diverse state membre și uh, controlele erau destul de slabe și sistemul destul de puțin fiabil. Pentru că o verigă slabă afectează întregul lanț. știți că puteți să contați pe loialitatea Parlamentului European în acest sens. În ceea ce privește fake news, știrile false, în miză este în, însuși sistemul democratic, pentru că dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă, ă, aceste știri false sunt cu toate orientate, nu apar dintr-o parte și din cealaltă, nu, toate știrile false au o origine sau o orientare Uh, împotriva Europei și împotriva instituțiilor europene. Deci, mi se pare un element fundamental nu doar în politica statelor membre, ci și în politica europeană pentru a, a avea mai multă securitate democratică pentru instituțiile noastre. Deci uh, așteptăm cu nerăbdare această comunicare și inițiativele legislative cu acțiuni și uh, Parlamentul sperăm că va putea să joace un rol decisiv în viitor. În ceea ce privește platformele, ați uh, vorbit mult despre ele, sunt uh, de acord cu colegul Schwab și așteptăm cu nerăbdare propunerea dumneavoastră. Cred că la sfârșitul lunii aprilie uh, va fi chiar ultimul moment când se va putea acționa. Trebuie să uh, și așteptăm uh, răspunsul dumneavoastră pentru a putea acționa în timpul mandatului actual. Dați-mi voie să fac o mică comparație între ceea ce faceți dumneavoastră și ce face domnul comisar Moscovici în legătură cu acea web tax, taxa pe internet. Nu putem să acceptăm uh, să așteptăm ca toate statele să se pună de, acord între ele. Timpul este limitat. Gestionarii internetului reprezintă o mare parte, aceste mega companii de internet trebuie să își plătească impozitele și trebuie să respecte regulile. Uh, începem cu doamna Grapini din partea SID. We are, taking care of repairing the, the microphone and now... Ne ocupăm de repararea microfonului. Mulțumesc, madame comisar. Mulțumesc frumos. Uh, sunt bucuroasă că pot să particip la această dezbatere. Vreau întâi să vă, să vă urez succes uh, alături de Consiliu, pentru că țara noastră uh, deține președinția. Ați prezentat foarte rapid niște lucruri interesante, importante. Vreți să le terminați pe mandatul nostru și mandatul <laughs> dumneavoastră, vrem și noi. Mă opresc la două, pentru că știu că este timpul limitat. Și eu sunt raportor din umbră, raportor din partea grupului meu la cibersecuritate. Am avut chiar ieri o întâlnire cu raportorii și uh, avem și săptămâna viitoare în 27 și chiar vrem să uh, reușim uh, să susținem acest, acest raport, acest proiect de aviz, pentru că um, toți știm că atacurile cibernetice s-au, s-au înmulțit și trebuie să găsim antidot. Și vă susținem, noi din punct de vedere al raportorilor suntem pe partea finală. Legat de știrile false și așa cum ați și spus, și conținuturile ilicite, eu vreau să vă spun că nu, nu știu dacă veți găsi soluții. Eu vreau să privesc foarte realist, pentru că uh, este o chestiune extrem de delicată. Pe de o parte, uh, se vrea să uh, dezvolta această libertate de exprimare, care este un drept, sigur, cetățenesc, dar am fost întrebată când am spus și eu bucuroasă că avem o rezoluție în Parlament legat de știrile false, am fost întrebată de cetățeni, bine, și cum veți identifica uh, cine a lansat știrea falsă și ce puteți să faceți, ce puteți să faceți. Sigur că putem să găsim măsuri, dar uh, cei care erau în specialitate mi-au spus că va fi foarte greu să identificăm. Așa că sunt foarte curioasă cu ce vreți să veniți până în april, pentru că, într-adevăr, știrile false nu numai că uh, distrug, eu știu, uh, imaginea unor familii sau unei companii, ține de securitatea statului până la urmă și, așa cum spunea Nicola, sunt foarte multe atacuri îndreptate manifestată prin aceste știri false împotriva europei ne mirăm de ce este euroscepticism pentru că sunt alimentate cu aceste uh, știri uh, false și uh, vreau să vă mulțumesc anticipat pentru că mi ați promis că veți avea un mesaj la o acțiune pe care o consider importantă în data de șapte martie dedicată femeilor de afaceri femei de succes în europa pentru că în opt martie știm că va fi ziua femeilor și sigur că invit și bărbații la această acțiune dar vă mulțumesc pentru că am înțeles că veți adresa un mesaj. închei prin a spune că platforma pentru business este extrem de importantă pentru că vânzările online încă sunt cu mari probleme noi vrem să dezvoltăm vânzarea online vânzările transfrontaliere însă există încă nesiguranța pentru consumatori și trebuie să găsim și aici un antidot. mulțumesc foarte mult! Thank you very much, uh, Maria. Mulțumim, Maria. Bineînțeles, uh, acum îi dau cuvântul doamnei Iaconsari din partea socialiștilor și democraților. Da. Mulțumim, doamne comisar, mulțumim pentru prezentarea foarte interesantă în care a discutat despre diverse programe. Voi pune accentul pe doar trei uh, aspecte. O inițiativă era așteptată în ianuarie, a întârziat, eh, este îngrijorător pentru că mandatul nostru nu mai durează foarte mult timp. Eh, aș întreba de ce, cui se datorează această întârziere. Sper că Parlamentul va avea posibilitatea să examineze mai îndeaproape eh, aceste inițiative. În momentul de față, platformele digitale de distribuire beneficiază foarte mult de piețele uh, tehnologice și împing responsabilitățile asupra IMM-urilor, Google, Amazon și marile companii. Uh, pun presiune asupra companiilor mici și mijlocii sau au reguli interne care um, sunt uh, netransparente și până la urmă nu știm cine este responsabil pentru acest lanț valoric, nu este foarte clar și nici pentru creatorii de conținut, pentru că este foarte greu de înțeles cum se poate menține situația actuală. Uh, se poate vorbi chiar despre libertatea de a intra în contracte și de date, însă Apple și Google nu negociază cu actorii europeni în legătură cu termenii contractuali. Ei pur și simplu dictează termenii. Uh, este pur și simplu acceptarea condițiilor lor sau nimic. Așadar, cred că trebuie să Uh, examinăm mai îndeaproape toate aceste aspecte. În al doilea rând, una dintre inițiativele comisiei noastre a vizat algoritmii și felul cum se pot folosi algoritmii în mod pozitiv. Uh, discuția noastră anterioară se, mm, se referea la achizițiile publice și raportorul uh, spunea că este foarte clar că în achizițiile publice contează mai degrabă prețul și nu inovarea. Ar trebui, eh, raportul a sugerat un fel de algoritm care să ofere uh, alegere antreprenorilor. Parlamentul a sugerat un proiect pilot legat de algoritmi Uh, sunt sigură că îl cunoașteți. Poate ne puteți spune mai multe despre uh, evaluarea de impact pe care ați făcut-o în acest sens și dacă se poate ține cont de rezultatele proiectului pilot. Și când uh, vom putea discuta amănuntele acestei propuneri. Uh, dumneavoastră cunoașteți uh, subiectele pe care le discutăm. Uh, vom avea o a doua rundă, acum voi da cuvântul doamnei comisar pentru a răspunde. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru toate întrebările pe care mi le-ați pus. În primul rând, vă mulțumesc pentru mesajul de încurajare, pentru a ne asigura că munca va putea să fie finalizată rapid. Uh, Uh, și noi avem obiectivul de a finaliza o serie de inițiative până la sfârșitul mandatului. Trec la, trec la diversele chestiuni. Bineînțeles, chestiunea platformelor este cea centrală și poate voi combina mai multe întrebări și observații. Pentru noi este foarte important pentru, pe de o parte, să ținem cont de studiile de impact și de aceea răspund la întrebare. Nu suntem în întârziere. Calendarul indicativ uh, care va fost dat era uh, sfârșitul anului 2017, însă a trebuit să așteptăm finalizarea studiului de impact și să ținem cont de o serie de uh, aspecte. Atunci când vorbim despre acest P2B, atunci când propunem reguli pentru unii, în special pentru cei mari, ca aceste reguli să nu impună o sarcină insuportabilă pentru cei mai mici. Deci, pentru noi nu trebuie să pleme, pierdem din vedere micile platforme. Eu cred că în viitor vom avea lideri europeni, acum avem doar 4% din platforme. Trebuie să lucrăm într-un cadru pentru a eh, susține creșterea acestor inițiative. Și lucrăm pe ideea de a avea un, un observator european al platformelor, un observator care să poate să ne furnizeze date atunci când apar practici neloiale, atunci când există lucruri care nu respectă regulile Trebuie să avem o modalitate de cooperare și de a putea decide rapid uh, împreună cu Parlamentul în legătură cu acțiunile din viitor. Să, în ceea ce privește cibersecuritatea, domnule Danti, suntem, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. În momentul de față trebuie să fim precauți ca mecanismul pe care l-am uh, propus, acest faimos blueprint, uh, mecanism de coordonare în caz, în caz de atac, să fie pus în aplicare și făcut operațional de către statele membre. Trebuie să uh, învățăm din, de la criza cu virusul WannaCry de acum aproape un an. Trebuie să lucrăm cu statele membre. Câteodată sunt aspecte foarte practice cerem să avem un mecanism de coordonare. Dar pentru a-l avem, nu trebuie să pierdem din, uh, pierdem din vedere directiva MNIS, care spune că centrele de reacție de urgență trebuie să fie deschise 24 ore din 24, 7 zi pe, săpt- zi pe săptămână și încă nu se întâmplă în anumite state membre. Deci nu uh, Eh, pierdem din vedere aceste aspecte. Eh, sunt în continuare în contact cu statele membre, însă știți că în momentul de față nu avem timp de pierdut, trebuie să avansăm mult mai rapid. În ceea ce privește modalitățile de control a activităților de certificare, este ceva foarte dificil, însă vă atrag atenția asupra faptului că în propunerea noastră am introdus certificarea pe o, dată, pe o bază voluntară. Deci, uh, aș pleca de la acest aspect că am lăsat, uh, am lăsat o perspectivă pentru măsuri obligatorii, însă așteptăm de la statele membre și de la industrii pentru a decide ce fel de certificate pot să devină obligatorii. Deci în momentul în care vom avea o idee, vom putea să avem să ne gândim. În Eh, rest, în regulament avem agenția și ENISA, care, eh, și avem o consultare cu toți actorii implicați pentru a vedea cum putem în, eh, a, pune în aplicare această coordonare între noi în mod optim. Agenția ENISA a, face un exercițiu o dată pe an cu toate statele membre mm, de simulare a unui atac și pentru a detecta neregulile. Poate și aceasta este o posibilitate pe care am putea să o folosim pentru a vedea mai rapid care sunt necesitățile. Această chestiune este extrem de dificilă și delicată. Însă, trebuie să continuăm să discutăm cu statele membre pentru a dispersa această neînțelegere, noi nu vrem să eliminăm certificările naționale, vrem să dăm o șansă pentru a avea o certificare europeană care să fie bazată pe standarde internaționale existente și care să nu piardă din vedere nici cetățeanul, ca cetățeanul să știe care este nivelul de securitate al produselor pe care le achiziționează și, și ca industria să poate să diminueze uh, sarcina administrativă și financiară folosind un singur certificat pe întregul teritoriu european. Este un lucru care credem că va facilita lucrurile. Prețurile certificatelor variază foarte mult între țări, de la, de la 5 5.000 de euro la 400.000 de euro. Uh, eu sunt convinsă că trebuie să continuăm uh, să punem în aplicare idei și să discutăm extrem de intens cu statele membre deseori și să dispersăm anumite neînțelegeri. M-aș uh, referi mai mult în legătură cu știrile false, fake news, pentru că poate nu am putut să vă dau mai multe informații în legătură cu acest subiect. În momentul de față este subiectul pe care sunt extrem de angajată. Chiar și dimineața aceasta am fost la Parlament, la intergrupul digital. Tocmai am ieșit dintr-o întâlnire cu grupul strategic al statelor membre în legătură cu uh, știrile false. Care este situația? În 13 noiembrie am lansat o consultare publică. Termenul acestei Eh, consultări este până în 23 eh, februarie, vineri. Pentru mine este foarte important, am vegheat ca în această consultare publică să fie întrebări pentru cetățeni și de asemenea întrebări care să permită experților să intre mai în detaliu. În al doilea rând, am anunțat crearea unui grup de experți la nivel înalt. Într-o lună am eh, primit 350 de candidaturi, am selecționat 39 de experți Uh, prima întâlnire a avut loc în 15 ianuarie, uh, următoarea este prevăzută în 23 februarie. Eu particip personal la aceste întâlniri. În această muncă a grupului de experți, Vrem să divid, împărțim în mai multe grupuri de lucru. Pentru mine a fost foarte important de la bun început să avem un proces inclusiv ca toți a, uh, participanții să fie implicați. și avem un grup uh, unde sunt dezbaterile cele mai intense care lucrează pe definiții. După aceea, un grup pentru platforme și rețelele sociale, un grup care lucrează cu presa scrisă, agențiile media, avem și societatea civilă, partea un universitară și uh, jurnaliștii. Deci toată lumea continuă să lucreze și este destul de surprinzător să vedem care sunt uh, uh, discuțiile între platformele online și presa scrisă. Uh, raportul, rapoartele vor fi publicate în 15 martie, prevedem că le vom publica în aprilie. Sper că vom putea să discutăm aceste rapoarte. În aceste rapoarte ne aplicăm asupra a trei dimensiuni. În primul rând, definițiile, după aceea bune practici, în al doilea rând, pentru a vedea care sunt diversele preocupări și, în al treilea rând, să putem să identificăm măsuri comune. Cred că acesta este obiectivul pe care trebuie să-l avem în vedere, să avem curajul de a identifica o abordare comună europeană. Știrile false și, ca și atacurile cibernetice, nu cunosc granițe, uh, Uh, dimensiunea politică în uh, vederea următoarelor alegeri europene este de asemenea importantă. Sunt uh, patru elemente cheie. Inclusivitatea, transparența. Este esențial că trebuie să știm mai multe în legătură cu distribuirea știrilor false, în legătură cu fluxurile financiare generate și, în al treilea rând, credibilitatea informațiilor. Trebuie să consolidăm verificarea faptelor Trebuie să punem la dispoziția cetățenilor și consumatorilor un, instrumente pentru a verifica sursa informațiilor. După aceea, diversitatea informațiilor și inclusivitatea dacă lucrăm toți împreună. De asemenea, un eurobarometru pentru a vedea în ce măsură cetățenii identifică idei interesante. Ultimul mesaj pe aceste știri false am spus grupului de experți că ceea ce îmi doresc uh, este, sunt aspecte noi și concrete. Am avut foarte multe rapoarte pe acest subiect și eu chiar îmi doresc să apară, pe de o parte, măsuri pe termen scurt, care să pot să fie uh, aplicate acum și pe termen lung. De exemplu, educația uh, în ceea ce privește presa este un obiectiv pe termen lung. Uh, dar avem nevoie și de măsuri pe termen scurt care să ne permită nu să dispară aceste știri false. Acestea nu vor uh, dispărea. Nu putem să impunem cetățeanului să nu creadă, însă putem să diminuăm dimensiunea fenomenului uh, furnizând alternative și resurse de calitate. Ultima idee, uh, impozitarea digitală. Într-adevăr, de câteva săptămâni uh, țin legătura cu Pierre Moscovici. Uh, sper că este o idee, o veste bună. Oricum, pentru mine și echipa mea este o plăcere să colaborăm la acest uh, dosar și în martie vom veni cu o propunere da, știm uh, că este dificil să putem uh, identifica locul unde se creează valoarea, dar acum avem suficiente date, inclusiv grație noilor tehnologii, pentru a avansa. Însă analizăm subiectul mai îndeaproape și decizia este iminentă în ceea ce mă privește. În sfârșit, uh, un ultim cuvânt uh, legat de algoritmi. Mulțumesc uh, Parlamentului European pentru proiectul pilot. Acest proiect va continua și în 2018. Și este un lucru care ne preocupă, fiindcă trebuie să cunoaștem algoritmii pentru a-i putea propune noi înșine și noi nu, nu îi cunoaștem. Prin urmare, această uh, muncă va continua și, evident, uh, voi ține la curent Parlamentul, dacă este nevoie, cu progresele uh, înregistrate. Iată așadar, mă voi opri aici. Am auzit doar ceva legat de femeile în cadrul noilor tehnologii trebuie să vă spun cât de drag îmi este acest subiect și în curând uh, voi lansa o strategie pentru consolidarea rolului femeilor în noile tehnologii, fiindcă uh, pentru prima dată avem date din 2013, cele mai recente, iar rezultatele sunt destul de negative. Nu există tendințe de creștere vedem o diminuare și atunci sunt, nevoie, uh, sunt necesare acțiuni mult mai țintite și o să vă spun care e ultima mea inițiativă pe care voi uh, lansa săptămâna viitoare. E o campanie care se va numi No Women, No Power. Am fost martor uh, a multe situații uh, unde eram singura oratoare femeie printre 5-6 alți oratori în uh, prezidiu și cred că trebuie să adresăm un uh, mesaj mai clar, să spunem organizatorilor Evident, vorbim de calitate, de expertiză, trebuie ca acel loc să fie meritat, dar eu mă întâlnesc săptămânal cu femei extraordinare în domeniul digitalului și mi-ar plăcea să le văd în prezidiu alături de mine atunci când discutăm lucruri mai strategice. Iată, așadar. Mulțumesc frumos, doamnă comisar, pentru răspunsurile clare și exhaustive la întrebări care sunt uh, dragi uh, cetățenilor de asemenea și vă felicit și pentru cam, această campanie No Women, No Panel, despre care am vorbit deja. Iar acum continui uh, cu intervențiile colegilor. Marta Lăcăgard are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, că ați venit. Îmi cer scuze că am întârziat puțin, prin urmare risc uh, să vă cer să vă repetați uh, prin întrebările mele. Însă vreau să vă mulțumesc că ați luat lucrurile atât de în serios. Știm cu toții din munca noastră că știrile false sunt o problemă majoră. Vorbesc în numele grupului ALDE și probabil știți că avem deja un document de politică amplu și integral pe acest subiect. Deci suntem foarte implicați în această chestiune și atunci vrem să vă mulțumim că și dumneavoastră sunteți la fel. Ați vorbit deja pe larg despre inițiative uh, și mi se pare că uh, munca acestui grup de experți este excelentă până acum. Și atunci, singura mea întrebare pentru dumneavoastră, pentru că s-a vorbit atât de mult uh, despre platforma mare, nu o să repet nimic, aveți tot uh, sprijinul nostru, însă unul dintre celelalte grupuri a vorbit despre presa tradițională, uh, presa scrisă, um, televiziunile și radiourile și ele fac parte din politica noastră. Și atunci aș ruga să vă elaborați doar cu câteva cuvinte să mai spuneți uh, vis-a-vis -vis de părerea dumneavoastră legată de acest subiect, pentru că trebuie să sprijinim uh, și presa clasică, tradițională, să elaboreze niște instrumente. Uh, noi, în Danemarca, suntem foarte îngrijorați în ceea ce privește ser, uh, televiziunea publică și media publică, uh, pentru că vrem ca ei să vină cu răspunsuri corecte în această bătălie și atunci v-aș fi recunoscător pentru câteva idei. Mulțumesc, uh, Ruja Thunhenstein de la PP are cuvântul. Mulțumesc, doamnă comisar, dragă Maria, uh, mulțumesc că ai venit alături de noi. Am senzația că lucrez de dimineața până seara pe toate aceste subiecte și azi, mai mult decât oricând, chiar mi s-a părut că ne-am concentrat pe aceste fake news Mi se pare un subiect care domină uh, această dezbatere și curentele politice din Europa, după cum a spus și Nicola Danti. Majoritatea acestor știri false merg împotriva Europei, împotriva comunității noastre și, sincer, aceasta este o motivație în plus să tratăm subiectul extrem de serios. Uh, Mă bucur de asemenea că în cadrul comisiei există acest grup de experți și am înțeles că în 15 martie va apărea raportul lor. Noi avem un grup de lucru care se numește Digital Single Market, piața unică digitală, care în 19 martie se va reuni după masa. Poate ar fi o bună ocazie să vină, doamna comisar, și să ne facă o prezentare. Aceste reuniuni sunt uh, interesante și practice totodată. Vă mulțumesc pentru că ați menționat uh, geoblocarea. Noi am semnat acest document cu Consiliul chiar acum, în luna februarie. Și am vrut să semnalez următorul lucru. După cum știm cu toții, Atât Comisia cât și Parlamentul European a vrut să uh, introducă în dosar și conținutul non-audiovizual, dar nu a fost posibil din cauza refuzului Consiliului. Însă, în doi ani urmează o revizuire. Și am vrut să semnalez și să vă rog încă de pe acum să urmăriți îndeaproape uh, progresele pentru ca în 2 ani revizuirea să fie una bună. Va fi o muncă extrem de dificilă și sunt sigură, sunt convinsă că trebuie să începem să ne pregătim imediat. Va fi foarte dificil și cel puțin la fel de important și de așteptat și pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, Rușa. O să numesc, vorbesc și eu acum în numele meu. În primul rând, mulțumindu-ți pentru sprijin uh, ca reportor privind fluxul liber și uh, datele. Am lucrat foarte bine cu comisia. Săptămâna viitoare prezint uh, raportul și vă asigur că consensul este unul uh, larg. Vrem să accelerăm lucrurile cât se poate de repede. Ne-am întâlnit cu președinția bulgară deja. Uh, și intenția mea este să încep negocierile cu ei până în vară. Mă bucur totodată că ați vorbit despre limitarea excepției și respectarea principiului proporționalității atunci când vine vorba de securitatea publică din partea statelor membre, în ceea ce privește abordarea legată de autoreglementare, portabilitate și respectarea uh, GDPR pentru orice ține de datele personale și uh, circulația liberă a acestora uh, în completare cu regulamentul privind protecția generală. O să încercăm să clarificăm toate aceste aspecte, asigurându-ne că regulamentul e unul simplu, clar și aplicabil. Vreau să vorbesc puțin despre trialogurile în desfășurare. Știți deja ce mă îngrijorează pe mine privind regulamentul uh, legat de um, acea, acel e-privacy, um, spațiul privat electronic. E o problemă de dezechilibru acolo, vorbind de respectarea datelor, de respectarea mediului priv- ă, spațiului privat. Însă mai există și inovarea, startup-urile, ă, economia și progresele tehnologice digitale. Iar eu sunt foarte, foarte îngrijorată că un temei juridic foarte uh, strict restricțiile privind uh, cookies-urile și inconsecvența uh, neclară cu uh, GDPR și pot să tot continui, dar știți ce vreau să zic. Mi-e teamă că toate aceste lucruri vor avea un impact extrem de negativ pentru piața unică digitală și economia digitală dacă textul rămâne așa cum este acum. Și sper din suflet că veți vrea să interveniți și să echilibrați puțin acest regulament extrem de important pentru competitivitatea Europei în sectorul inovării. Apoi, ați vorbit despre conținutul ilicit. Știți cât de angajată sunt pentru în protecția copiilor în mediul online. Lucrăm împreună la uh, acest subiect și vă mulțumesc pentru asta. Acum avem un trialog pe serviciile media audiovizuale uh, Directiva este pe masă, este în desfășurare și acolo sunt alte două chestiuni care mă îngrijorează. Am depus uh, uh, amendamente împreună cu inter, uh, grupul privind violența împotriva copiilor. Din păcate, ele nu au fost adoptate și mai este și problema consumatorilor vulnerabili, pentru că suntem și o comisie pentru consumatori. E vorba de marketingul agresiv din, um, uh, intruziv și direct în, uh, pe produse, cum ar fi produsele alimentare, dincolo de dincolo de, de canalele clare, ci și în uh, mijloacele audiovizuale la cerere, cum e Netflix sau altele. Și aș fi foarte interesantă să, interesată să văd ce aveți dumneavoastră de spus pe acest subiect atât de important pentru consumator. Mulțumesc și, evident, cum aveți dumneavoastră cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Mai întâi, domnule Lecăgard, vă mulțumesc uh, pentru sprijin și pentru colaborarea pe acest uh, dosar și vom continua în aceeași direcție. A, vorbiți despre uh, presa tradițională, pe bună dreptate, evident că nu o pierdem din vedere. Aici își face diferența între inițiativele legislative și cele non-legislative. Dar mai este și rolul statelor membre și trebuie să-l reamintesc de fiecare dată, pentru că e vorba de o responsabilitate comună. Pe de o parte, uh, uh, mijloacele media în sine, dar și statele membre. În ceea ce privește legisla- inițiativele legislative, știți că chiar acum au loc uh, discuții, negocieri pe dosare importante și mă gândesc la articolul 11 din uh, copyright și drepturile uh, de, uh, editurilor. Uh, ne dorim să se țină mai bine seama de noile realități ale lumii digitale. Există și inițiative nelegislative și trei proiecte pilot ale Parlamentului. Dacă mi-amintesc bine, bugetul a fost de 2,2 milioane de euro. Proiecte care vor să susțină jurnalismul de investigație, jurnalismul de calitate, totodată schimbul de bune practici, uh, Iarăși, chiar de dimineață spuneam că există școli de jurnalism unde formarea nu este la nivelul uh, care ar trebui să fie și nu este adaptată noilor realități, noilor tehnologii. Totodată, poate e un caz special, dar trebuie uh, să îi subliniem importanța. Trebuie să sub, uh, susținem jurnaliștii care folosesc o limbă minoritară și acesta este un aspect pe care l-am avut în considerare. Iată așadar, acesta este răspunsul meu. Nu uh, pierdem uh, din vedere această presă tradițională. După cum v-am spus, chiar eu am asistat la o dezbatere între presa tradițională și uh, um, celelalte platforme. Ideea de a nu fi reglementat la fel uh, creează polemici, dar în sensul acesta mergem. Să mergem uh, o, către o responsabilitate partajată, uh, către condiții echitabile și susținerea jurnalismului de calitate. Doamna Turunen, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat um, problemei știrilor uh, publice. Știți că avem nevoie, știrilor false, îmi cer scuze, știți că avem nevoie de o susținere politică, pentru că astăzi știrile false atacă cele mai dragi valori și principii ale noastre. Nu vorbim doar de clickbaits, ci de o dimensiune politică și societală care riscă să aibă consecințe mai negative. mă uit uh, pe, uh, o să mă uit uh, la programul meu să văd dacă pot să fiu disponibilă 19 martie, dar oricum spuneam, de îndată ce se publică raportul, sunt disponibilă pentru discuții în cadrul Parlamentului. Apoi, geoblocarea. Sunt perfect de acord cu noastră și nu o să uit acest lucru. Da, știu că negocierile nu au fost ușoare, știu cât de mult a costat partidele însă vom încerca să avem maximum de informații pentru revizie, astfel încât ea să se facă în condiții ideale și să fie în serviciul cetățenilor, pentru că marele merit al raportului noastră este că oferă informații concrete pentru cetățeni, astfel încât ei să poată vizualiza această piață uh, unică digitală. Noi știm cât de importantă este ea, dar ne trebuie elemente mai concrete. Doamnă raportor, vis-a-vis -vis de datele uh, nepersonale și libera lor circulație, vă mulțumesc pentru modul accelerat în care ați lucrat la acest dosar, cu atât mai mult cu cât uh, calitatea este una excelentă. Pentru noi acesta este un mesaj foarte încurajator. Ați spus, da, pe de o parte avem GDPR cu libera circulație a datelor personale și nu e niciun motiv să nu eliberăm acest potențial pentru Uh, întreprinderile noastre, pentru campioanele de startup care vrem să crească. În ceea ce privește e-privacy, da, sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să evităm cu orice preț dezechilibrele. Mulțumesc Parlamentului, votul uh, a fost deja. Voi continua uh, munca cu președinția bulgară. Sunt ambițioși, vor ca până la sfârșitul mandatului lor să aibă o abordare generală în Consiliu. Acesta este obiectivul meu. Vreau ca în Consiliu să se treacă la discuții pe propunere ca atare. Dacă vrem răspunsuri, dacă vrem să căutăm compromisuri, trebuie să știm care sunt punctele concrete unde e nevoie de reflexie suplimentară. Și dacă îmi permite să citesc o inițiativă pe care am făcut împreună cu vicepreședintele și cu doamna comisar Iurova, am reunit uh, factorii interesați de la platformele cele mai mici la cele mai mari și am discutat cu ei. Sunt multe neînțelegeri, e nevoie să se lucreze împreună, e nevoie ca anumite lucruri lucruri să fie clarificate și e nevoie să, să vină cu idei noi. Fie că e vorba de browsere, să nu se uh, transforme în gatekeepers și asta vreau să transmit Consiliului. Bun, nu sunteți de acord, dar spuneți-ne pe ce nu sunteți de acord ca să putem lansa discuția. Ultima chestiune legată de directiva uh, privind audiovizualul. Eu personal particip la trialoguri, lunea viitoare o să fie cel de-al șaselea sau al șaptelea, parcă, al șaptelea, iată. Problema protecției copiilor este fundamentală pentru noi. Aveți perfectă dreptate. Trebuie să ne asigurăm că datele lor personale sunt protejate. Trebuie să fim atenți la dimensiuni negative, cum este publicitatea, al cărui impact îl știm ca fiind negativ. Aici mediul este unul plăcut, spiritul este constructiv, discuțiile continuă și acesta este unul dintre osarele pe care îmi doresc să le eh, finalizăm până la sfârșitul lunii iunie anul curent. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, doamnă comisar, dragă Maria, iată aplauzele vorbesc de la sine. Cred că suntem foarte mulțumiți de cooperarea excelentă pe care o avem cu tine și de acest dialog structurat. Îți mulțumim pentru răspunsul ex, răspunsurile extinse, cuprinzătoare la toate întrebările noastre. Aici se încheie dialogul nostru structurat cu doamna comisar și reuniunea noastră de astăzi. Vă amintesc că data viitoare ne vedem miercuri 21 martie la ora 19. Mulțumiri și secretariatului.